Bună ziua, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Queridas amigas y queridos amigos. Dragi prieteni, chiar este cazul să spun, dragi prieteni, aici, fără să fie doar o formalitate. Pentru că, din fericire, aici în sală și pentru că sunt responsabil de atâta timp pentru relația cu parlamentele naționale. Ne întâlnim deseori și dumneavoastră sunteți nu doar niște colegi nemaipomeniți, ci de dreptul prieteni, prietene, pe care doresc să-i salut aici cu multă afecțiune. Este o adevărată plăcere pentru noi să vă avem astăzi aici, cu noi, la Parlamentul European. Avem astăzi o ședință pe tema parlamentelor din Uniunea Europeană și rolul lor într-o lume globalizată. Și iată, noi avem mulțumirea și responsabilitatea de a fi convocat această întâlnire, eu și vicepreședintele Otmar Caras. Suntem cei doi vicepreședinți ai Parlamentului European care în cadrul biroului practic partajăm această responsabilitate a relației cu parlamentele naționale. Ordinea de zi este destul de încărcată și sunt uh, multe teme importante pe care trebuie să le dezbatem. Domnul Caras este cel care va trata mai degrabă conținutul acestei întâlniri, pentru că este cel care a pregătit această ședință, iar eu aș vrea să fac această introducere și să fac câteva comentarii de natură generală. Suntem mulțumiți pentru că, din câte am înțeles, reprezentarea astăzi este destul de mulțumitoare. Sunt uh, mulți reprezentanți din partea parlamentelor naționale, multe state care sunt reprezentate aici și, printre cei prezenți aici, se află și o serie de colegi care au responsabilități la nivel înalt în cadrul birourilor parlamentelor naționale și în comisii parlamentare de importanță deosebită. Este o adevărată plăcere pentru mine să salut aici prezența unor funcționari din diversele parlamente naționale. Cu mulți dintre ei avem o relație de lungă durată și multe din activitățile pe care le desfășurăm, în special activitățile din cadrul COSAC, se bizuie pe o cooperare foarte strânsă cu acești funcționari. Am avut întotdeauna o relație foarte bună și de aceea salutăm prezența dânșilor aici și, bineînțeles, și prezența funcționarilor din Parlamentul European, care ne însoțesc astăzi, care m-au însoțit ani de zile în tot ceea ce a privit relația cu parlamentele naționale. Și Uh, mie nu-mi place această formulare care se utilizează deseori, reprezentanții ai parlamentelor naționale. Nu. Mi se pare mai degrabă corect să se vorbească de reprezentanții ai administrațiilor parlamentelor naționale în fața Parlamentului European. Există astfel de reprezentanți aici, dar de fapt reprezentanții Parlamentului sunt doar deputații, nu pot fi altceva și asta am spus întotdeauna. După cum spuneam la început, prietenul meu, domnul Caras, va prezenta partea de conținut, să zicem așa, a dezbaterii. Dar înainte de aceasta, vreau să vă spun că, așa cum bine știți, ne aflăm pe ultima sută de metri din acest mandat al Parlamentului European. Și suntem oarecum îngrijorați în legătură cu informațiile pe care le primim, datele pe care le avem la dispoziție, în special din partea Eurobarometrului, dar și din alte sondaje și care ne arată care este de fapt realitatea. E foarte probabil ca la aceste alegeri europene abținerea, nivelul de abținere să fie foarte ridicat, fără precedent, aș spune, și foarte îngrijorător pentru noi. Sau dacă e să o spunem pe cealaltă parte, o participare atât de scăzută încât să fie la fel de îngrijorătoare. Însă problema principală este că aceste date pe care le avem la dispoziție nu limitează în niciun fel um, Uh, pierderea de uh, influență pe care a avut-o în ultima vreme Parlamentul European și instituțiile naționale. Pentru că e clar că cetățenii noștri și-au pierdut încrederea încetul cu încetul în uh, tot felul de campanii electorale la nivelul statelor membre și la nivelul UE și-au pierdut încrederea în ceea ce privește rolul reprezentativ al acestor instituții, la nivelul statului de drept și e clar că apare o oarecare distanțare a acestor cetățeni. O lipsă de încredere din ce în ce mai mare față de instituția parlamentară, față de democrație și față de politică în general. Iată ce ne spun datele pe care le avem în mână și acestea sunt datele care reprezintă o adevărată provocare atât pentru unii cât și pentru ceilalți, pentru toți cei aici prezenți. Și cred că ținând cont de această îngrijorare, ținând cont de aceste date, dezbaterea de astăzi va fi una extrem de importantă. În încheiere am să vă prezint o altă informație care mă interesează în mod special, pentru că pot să vă spun că una din responsabilitățile mele, în afară de aceea relației cu parlamentele naționale, este uh, cea legată de proiectul Casei uh, Istoriei Europene, Um, este un proiect pe care l-am coordonat alături de fostul președinte al Parlamentului European, domnul Pöttering. La ora actuală dânsul este președintele Fundației Adenauer în Germania și această responsabilitate este una extrem de fascinantă. Însă, în afară de aceasta, pot să vă spun că la Parlamentul European sunt responsabil de tema multilingvismului, deci tot ce are de-a face cu traducerea și interpretarea. Și aceasta în singura instituție din uh, lume unde se lucrează cu 24 de limbi, 24 de limbi care sunt limbile cetățenilor europeni reprezentați în Uniunea Europeană. Și pentru că noi dorim ca Uniunea Europeană să fie un actor global și uh, să aibă relații cu ceilalți actori la nivel global, în afară de cele 24 de limbi oficiale, utilizăm și alte limbi a, ale, ai partenerilor noștri cu care a, avem relații a, deosebite în vederea creșterii economice, a relațiilor sociale și așa mai departe. Lucrăm deseori în rusă, arabă, în chineză și așa mai departe. Și Iată de ce și la această ședință de astăzi avem posibilitatea ca fiecare din participanți să se exprime în propria sa limbă maternă. În acest domeniu există unii uh, care sunt oarecum critici, consideră că ar trebui să se cheltuiască mai puțin pe interpretare și traducere și că ar trebui să avem un buget mai redus pentru aceasta. Dar uh, eu vă spun un lucru. Faptul că fiecare vorbește în limba uh, lui maternă, asta face ca cetățenii europeni să poată asculta tot ceea ce se spune în propria lor limbă. Pentru că principalul argument nu este că noi putem vorbi în limba noastră maternă, ci că cetățenii europeni ne pot asculta cu ușurință. Și ceea ce vom dezbate noi astăzi aici și încrederea cetățenilor în democrație au legătură directă cu faptul că cetățenii pot asculta direct în propria lor limbă ceea ce se întâmplă la Parlamentul European. 80% din cetățenii europeni uh, cunosc acest lucru, lucru cu exclusivitate. 80% din cetățenii Uniunii Europene cunosc doar limba lor maternă, deci nu știu să vorbească alte limbi străine. Da, și pentru britanici uh, e valabil același lucru. Deci, vreau să vă spun că nu este un lux, o extravaganță, o idee așa fantastică, SF, așa cum se spune în unele mijloace de comunicare în masă, toate cheltuielile care au de-a face cu multilingvismul în Uniunea Europeană reprezintă practic prețul unei cafele pe an pentru fiecare cetățean uh, european. Deci asta înseamnă 500 de milioane de uh, cafele, pentru că sunt 500 milioane de locuitori. Deci, cum credeți că putem recâștiga încrederea cetățenilor? Un mijloc foarte ușor de înțeles este vorbind limba acestor cetățeni, pentru că dacă vorbim doar într-o limbă străină sau două, așa numitele lingua franca, nu vom reuși ca cetățenii europeni să înțeleagă ce se face aici și ce se spune aici. Așa că profit de această ocazie pentru a vă explica care este responsabilitatea mea la Parlamentul European legată de multilingvism pentru a-i saluta, spune cu amabilitate președintele, pe interpreții care se află aici alături de noi, bineînțeles și pe tehnicienii care fac parte din acest sistem și fac ca întreaga mașinărie să funcționeze atât de bine și Asta înseamnă pentru Parlamentul European să avem acorduri cu 140 de universități care formează interpreți. Așa că este și o invitație pe care vă lansez pentru a vorbi fiecare limba uh, care vă este mai dragă și să țineți cont de faptul că această întâlnire este transmisă în direct pe internet și toți cetățenii uh, vor putea să o urmărească pe internet în direct. Iată, închei aici intervenția mea și voi da cuvântul copreședintelui de astăzi, domnul Caras, care vă va prezenta un pic felul în care s-a pregătit această conferință și care sunt așteptările noastre. Otmar, te rog. Lieber Frank Martinez, meine sehr geehrten Damen und Herren, Stimate Stimați colegi, stimate domnule vicepreședinte, aș vrea să vă salut uh, în Parlamentul European uh, pentru că aceasta este casa cetățenilor europeni. Aș vrea să vă urez bun venit pentru că de obicei aici ne întâlnim pentru a discuta despre chestiuni pe care avem o responsabilitate partajată. Acum câteva săptămâni am uh, putut participa la săptămâna parlamentară europeană împreună cu uh, președinția Elena, pe care am deschis-o cu, acea cu acea ocazie, această reuniune. Am discutat despre pactul fiscal, pe de o parte, și pe de altă parte am discutat despre cooperare în legătură cu semestrul european. La aceste conferințe am câteodată senzația că nu suntem încă cu toții în aceeași barcă, pentru că încercăm în continuare să ne protejăm unii față de ceilalți. Chiar dacă, de fapt, vrem să găsim împreună răspunsuri democratice la această criză și la globalizare. La conferința de astăzi am invitat pe toată lumea pentru a putea să discutăm împreună despre o chestiune care este importantă pentru toate parlamentele. Și aceasta înseamnă că parlamentele naționale trebuie să ofere o susținere Parlamentului European și invers. Și cred că o îmbunătățire a rolului acestora este extrem de important în epoca globalizării atât uh, pe de o parte cât și pe cealaltă, pentru că numai printr-o tărire a rolului parlamentelor putem să facem față evenimentelor printr-o democratizare și printr-o democratizare a proceselor, pentru că o premiză pentru democratizare este democratizarea prin participare. Avem uh, un interes comun și acest interes comun este să sporim rolul parlamentelor ca reprezentanți ai cetățenilor într-o democrație globală. Definirea rolului nostru și Poziționarea noastră față de cetățenii Europei în procesul decizional este, deci, obiectivul nostru comun. Rolul nostru diferă de la țară la țară. Și există foarte multe evoluții la care însă mai degrabă metoda interguvernamentală se folosește în favoarea metodei comunitare atât în Europa cât și în statele membre, chiar dacă ne aflăm cu toții într-o lume globalizată. Iar conferința de astăzi trebuie tocmai să puncteze aceste aceste interese comune și trebuie să încerce să facă mai vizibilă democrația și procesele democratice în toate țările din, din Europa. Trebuie să spunem că astăzi ne aflăm cu 96 de zile înaintea de prima zi a alegerilor europene. Bineînțeles că participarea la vot la alegerile europene depinde întotdeauna și de puterea parlamentelor în acest proces. Însă, în fiecare zi suntem martorii unor fenomene în sondajele de opinie și colegul meu Martinez Martinez a făcut referire la aceasta înainte. Există o legătură între informațiile pe care le au cetățenii despre rolul Parlamentului, cunoștințele despre influența Parlamentului și cunoștințele despre rolul deputaților în aceste parlamente și în acest parlament și despre influența lor și, pe de altă parte, participarea la vot. Deci, cu cât există mai multe cunoștințe despre ce rol jucăm noi, despre ce influență avem noi, deputații în acest proces, cu atât participarea la vot este mai ridicată și cu atât este mai slabă șansa de mișcări de protest și de populism. Și acesta este una din obiectiv, unul din obiectivele noastre comune, să concretizăm această legătură. Nu este vorba însă numai de noi în Europa și de aceea sunt foarte bucuros că keynote speakerul nostru este secretarul general al Uh, al reuniunii internaționale, domnul Johnson, care a venit astăzi la noi, este deci cu atât mai important pentru a putea marca rolul nostru în general la nivel internațional. Noi v-am invitat astăzi în Parlamentul European pentru a putea discuta despre rolul democrației, despre cele mai bune practici și despre rolul parlamentelor. În deceniile trecute, guvernele noastre au putut dezvolta o serie de structuri internaționale, de foruri internaționale, care majoritatea au secretariate mari și mecanisme formale care le leagă. Unele dintre ele sunt mici, foruri mici și informale, dar în foarte multe din acestea, guvernele sau reprezentanții guvernelor iau decizii da orientări politice care influențează viața persoanelor pe întreaga planetă, iar deciziile politice, legislative ale parlamentelor naționale și ale Parlamentului European sunt prejudiciate din cauza acestor decizii luate așa. De la reglementări bancare, protecția mediului, intervenții militare sau acorduri uh, comerciale, dar și proprietate intelectuală, până la standardele pentru produse, totul se decide de către de organizații internaționale care influențează regulile, care influențează multe aspecte ale vieții noastre cotidiene și ale uh, activității noastre cotidiene. Aceste organizații internaționale care sunt necesare au contribuit la faptul că țările noastre să fie mai apropiate una de cealaltă. Această politică globală însă nu poate să se limiteze uh, numai la relațiile create de diplomați și de către politicieni. Și de aceea este foarte important ca toate aceste procese să fie parlamentarizate, deci democratizate pentru ca să putem avea o colaborare integrantă, integratoare între Parlamentul European și Uniunea Interparlamentară, pentru că considerăm că parlamentarii, precum suntem noi, ca aleși direcți ai cetățenilor, trebuie să jucăm un rol important în acest proces și trebuie să jucăm în general un rol important în democratizare. În trecutul recent, S-au introdus dimensiuni parlamentare într-unele din deciziile internaționale, dar nu destul, iar situația cu care ne confruntăm acum nu este deloc îmbucurătoare. Nu este încă suficientă. Vreau să-i mulțumesc domnului secretar general al UPI, uh, UIP, domnul Johnson, pentru a uh, și aș vrea să-i mulțumesc pentru contactele pe care a reușit să le realizeze în cadrul Uniunii Interparlamentare și în felul în care a reușit să implice o acompaniere parlamentară la organizațiile internaționale. Nu trebuie întotdeauna să inventăm ceva nou, ci trebuie să folosim mecanismele care ne stau la dispoziție cât se poate de eficient pentru ca să putem să ne adaptăm la interesele și sarcinile noastre. Trebuie să spun, așa cum mi-a spus-o și colegul meu Martinez Martinez înainte, Uh, dumnealui însă, ca și mine, va trebui să părăsească acest Parlament în câteva luni și pentru noi este important să trecem în revistă ce s-a întâmplat din partea fiecăruia, fie în cadrul UIP, fie în cadrul COSAC. Foarte mulți uh, oameni știu cum ne-am implicat în aceste două foruri și noi am vrea să mulțumim tuturor uh, pentru susținerea pe care am primit-o în funcțiile noastre respective și sperăm ca munca aceasta să fie continuată de către, apoi de către succesorii noștri în același fel. Eu sunt pentru democratizarea și îmbunătățirea rolului parlamentelor alese direct în uh, decizia și în deciziile internaționale pentru că la nivelul global suntem din ce în ce mai mult confruntați cu decizii care au implicații transfrontaliere, fie că e vorba de um, OMC, de G8, de G20, de uh, alte forumuri internaționale, iar deciziile în aceste foruri n-ar trebui să se ia cu ușile închise, ci trebuie să țină cont de un control democratic de plin. Vreau să vă dau un exemplu. În momentul de față lucrez la un raport despre evaluarea activității troicii în Europa și evaluările noastre au arătat că mai multă democrație în deciziile economice transfrontaliere este absolut necesară. Parlamentele alese reprezintă cetățenii, iar mecanismele care trebuie dezvoltate sunt cele care implică mai puternic parlamentele. În foarte multe cazuri nici nu avem instrumentele disponibile pentru așa ceva. Troica a fost o soluție ad hoc, o soluție de excepție, însă nu se bazează pe dreptul comunitar, ci a fost uh, o decizie care s-a luat la nivel interguvernamental. Iată de ce discutăm de transparență, de legitimitate democratică, de control uh, democratic și discutăm de aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale în cadrul programelor uh, Troicii. Noi vom uh, face tot posibilul pentru ca pe termen lung să putem să ajungem la un element comunitar în această activitate. Nu este vorba aici de o critică adresată soluției care s-a găsit până acum, ci este o dezvoltare ulterioară necesară cu care vom putea discuta și demonstra că am uh, avut experiență necesară în această criză care să ne ajute să luăm deciziile potrivite după aceea pentru a înlătura greșelile făcute în trecut. Iată de ce vreau să spun că mai avem uh, o cale foarte lungă de parcurs înainte să ajungem la transparență, la darea de seamă care este absolut necesară în aceste procese, la transparență și democratizare. Obiectivul activităților noastre, activității noastre de astăzi este să purtăm o discuție despre rolul în schimbare al parlamentelor în general, să încercăm să găsim uh, o soluție pentru ca toate deciziile luate la nivel internațional să aibă o componentă parlamentară mai puternică. Trebuie să discutăm cum vom putea să colaborăm în 32 uh, de foruri internaționale în care parlamentele naționale sau Parlamentul European sunt aplicate sau sunt, sunt implicate sau sunt membre. Ce putem face împreună pentru a putea să ne bucurăm mai mult de o voce puternică care este ascultată pentru ca să lansăm o dezbatere la nivel uh, național european. Ce putem face pentru ca de pe scaunul de pasager să ne mutăm noi parlamentele pe scaunul de șofer? Cred că în acest sens trebuie să lansăm această discuție astăzi și, în acest sens de asemenea, să găsim mecanisme de cooperare și de dezvoltare. Știți că avem timp în această dimineață, după discuția, după intervenția domnului Johnson, putem avea întrebări și răspunsuri până la 12.30, apoi vom avea o masă comună și la această masă comună între Parlamentul European și Parlamentele Naționale va veni domnul Brock, Elmar Brock, care ne va vorbi Dumnealui este președintele Comisiei uh, pentru Afaceri Externe, Securitate și Apărare și este și membru în Convenția pentru elaborarea Constituției și un membru în convenția care a elaborat Cartea Drepturilor Fundamentale. Iar după amiază vom avea două sesiuni de la 14 la 15.40 pe tema Parlamentele Europei în um, organizații multinaționale și foruri internaționale, de pe scaunul din spate uh, în uh, primul rând și de la ora 15.40 la 17.20 cea de-a doua sesiune cu privire la conectarea parlamentarilor și inițiative globale parlamentare care va fi moderată de către Miguel Angel Martinez. Aș vrea să permit acum primului keynote speaker să ia cuvântul. Este vorba de secretarul general al Uniunii Interparlamentare, domnul Anders Johnson, care va avea ocazia să facă o un discurs introductiv. Dumnealui s-a implicat în uh, toată viața pentru colaborarea interparlamentară, pentru uh, colaborarea interguvernamentală și diplomatică. Peste tot unde vă duceți în lume, el este deja acolo. Peste tot unde vreți să mergeți, el a fost deja acolo. Așa mi s-a întâmplat mie în ultimii ani și după 15 ani de activități un altul comisariat al ONU pentru refugiat uh, care, uh, la care a lucrat dumnealui a trecut deci la uh, Uniunea, Uniunea Interparlamentară la care mai activează și astăzi. Scopul dumnealui este să îmbunătățească democrația și rolul parlamentelor. În 1998 a fost ales secretar general al Uniunii Interparlamentare și de atunci dumnealui a fost reales de trei ori în această funcție și în anul acesta, în primăvară, va preda această funcție mai departe, dar nu colaborarea cu această instituție, după cum aud. După o carieră atât de lungă și de impresionantă în serviciul relațiilor internaționale și al colaborării interparlamentare, sunt convins că domnul Johnson poate să ne dea diverse impulsuri importante în dezbaterea noastră și mă bucur de pe acum să le ascult intervenția. Aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Caras. Intervenția, din păcate, e fără microfon. Vorbitorul nu are microfonul pornit. It's working. Um, thank you very much. Încă o dată, mulțumiri, domnule Caras, și vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră uh, foarte prietenoase. Mulțumesc și domnului Martires pentru cuvintele sale introductive. Um, m-a furat peisajul când am primit această invitație și am început să-mi scriu, să-mi fac notițe pentru Uh, discursul pentru care am fost invitat uh, în legătură cu aspectele naționale și internaționale. Am pregătit un material uh, scris, vă invit să-l citiți dacă doriți, dar nu îi voi da citire pentru că este mult prea lung. Am fost rugat să elaborez uh, un eseu în legătură cu oportunitatea și actualitatea uh, structurilor parlamentare într-o uh, democrație globalizată. Înainte de a intra în subiect, vreau să spun două cuvinte despre globalizare pentru a înțelege punctul meu de vedere mai ușor. Este axiomatic uh, faptul că globalizarea a schimbat profund lumea de astăzi. Nu mai trebuie să facem distinție între uh, afaceri interne și externe, pentru că cele mai multe aspecte ne afectează pe noi toți și nu ne mai sunt practic străine. Statele cooperează tot mai mult pentru combaterea provocărilor uh, uh, comune și nimeni nu știe mai bine acest lucru decât uh, uh dumneavoastră, europenii, pentru că statele membre europene nu mai sunt uh, uh, practic libere să acționeze în plan bilateral în relațiile lor externe statele membre își integrează tot mai mult uh, economiile, piețele și alte aspecte de coordonare statală. Practic, asta înseamnă o renunțare la suveranitatea uh, națională pentru, în favoarea creierii unei structuri comune. Este o deosebire fundamentală față de cooperarea bilaterală între state în plan global, unde statele nu renunță la autoritatea pe care o au și în plan internațional, în organizațiile internaționale, statele au o reprezentare egală. Aceste organizații sunt în primul rând foruri de negociere internațională, chiar dacă au programe proprii pe care le desfășoară într-un stat uh, sau altul de pe mapamond. Aici se face încă distinția între intern și extern. Ceea ce vreau să evidențiez este însă că statele suverane rămân nucleul ordinei internaționale, dreptul internațional și uh, dre- uh, relațiile Eh, externe rămân deocamdată în continuare prerogativul eh, exclusiv al executivelor naționale. Acum câteva cuvinte despre evoluția structurilor interparlamentare. Organizația pe care o reprezent eh, eu aici, Uniunea Interparlamentară, a fost creată acum 125 de ani. Este cea din tâi organizație politică internațională și cea mai veche și uh, în multe privințe UIP uh, a fost uh, primul exemplu de multilateralism. A fost creată pe premisa că diferendele dintre națiuni pot fi soluționate prin dialog și compromis. Democrația nu a fost la momentul creierii partea glosarului intern al UIP, dar ar fi putut fi dacă acest termen s-ar fi folosit deja atunci, pentru că în, uh, prin acțiunile sale UIP a promovat uh, practicile democratice atât în plan intern cât și în plan extern în relația dintre state. În acei din tâi ani au, fost foarte, au existat foarte puține organizații parlamentare. Una, uh, o asociație interparlamentară nordică creată în 1907 și o organizație interparlamentară a Commonwealth-ului din 1911. Au fost organizații politice care s-au angajat pe calea uh, menținerii păcii și cooperării internaționale. Nici nu au fost și nici nu au pretins să fie uh, adunări interparlamentare transnaționale. Lucrurile au rămas așa până la cel de-al doilea război mondial, când a început o nouă evoluție. Uh, au apărut multe adunări parlamentare și organizații parlamentare, unele dintre ele au acompaniat crearea unor organizații eh, interguvernamentale. Consiliul Adunării Parlamentare Europene ehm, a fost creat în 1949 și a fost una din cele mai recente cooperări, eh, entități de cooperare parlamentară. Eh, sigur, Consiliul Europei a fost eh, o structură mai laxă și, practic, eh, încerca să realizeze o cooperare interparlamentară între diferite regiuni europene. De fapt, puteam să spunem că era o asociere de tipul ONG-urilor. La sfârșitul războiului rece, 89-90 au fost, existat în jur de 50 de adunări parlamentare formale sau informale uh, pe întreg globul. Astăzi, la 25, 25 de ani mai târziu, cifra s-a dublat. Cea mai recentă listă pe care am compilat-o în ianuarie acest an conține 121 de structuri internaționale parlamentare și probabil nu este o listă exhaustivă. 54 dintre aceste organizații acționează pe lângă uh, organizații interguvernamentale. 22 sunt organizații formale și Parlamentul European este cea mai cunoscută dintre acestea. Dar fiecare regiune are astfel de adunări parlamentare, chiar dacă ele nu sunt dotate cu competențe atât de clare ca și Parlamentul European. Multe dintre ele servesc și unui proces de integrare regională sau subregională. Dar multe dintre ele sunt, după cum spuneam, legate de structuri interguvernamentale, adică lucrează alături de aceste adunări interguvernamentale, dar nu uh, reprezintă structuri formale prin care se pot uh, uh, relaționa uh, în mod formal la organizațiile vis-a-vis -vis de organizațiile guvernamentale. Adunarea parlamentară ASEAN este un exemplu în acest sens. Apoi sunt rețelele parlamentare, care sunt niște ONG-uri și care se preocupă de toate subiectele și temele de interes parlamentar pe care vi le puteți închipui. Sunt unele rețele pentru dezvoltarea, parlamentară, pentru unele dedicate eh, științei, educației, sănătății, culturii. Există eh, adunări parlamentare care se concentrează pe chestiuni economice și comerciale, unele pentru menținerea păcii, unele care sunt preocupate de bună guvernanță. Și mai sunt 30 eh, de organizații sau adunări parlamentare independente, cum este uh, adunarea parlamentară asiatică, cea arabă, conferința președinților parlamentelor și, nu în ultimul rând, și UIP este o astfel de organizație. Ce demonstrează această evoluție? Anume că există o dorință puternică de a replica la nivel internațional structurile de guvernanță uh, democratice care sunt deja existente în țările noastre. Și atunci trebuie să ne întrebăm, are sens așa ceva? Cred că da. Pentru că uh, atunci când statele deci își delegă unele din competențe unele structuri interstatale și ajungem la un transfer de eh, competențe de la statul membru la Comisia Europeană, de pildă, este nevoie și de un Parlament european pentru a contrabalansa lucrurile. Iar în ce privește procesele de integrare regională, rolul parlament, adunărilor parlamentare este eh, evident. Atâta timp cât organizațiile multilaterale sunt forul de negociere, uh, și aici dăm exemplul excelent al ONU sau al Organizației Mondiale a Comerțului, este nevoie și de o acțiune în contrapartidă a, parti, a parlamentelor naționale adunate în adunări interparlamentare pentru a responsabiliza actele transnaționale interguvernamentale. Adunările parlamentare nu au uh, Uh, prea mult sens uh, a, a fi dacă ele nu sunt menite să responsabilizeze acțiuni interguvernamentale. Al, dacă nu exista această justificare pentru existența lor, ar fi o cheltuială de e, uh, bani și e, inutilă și e, um, nu am face nimic altceva decât a încerca să flatăm uh, publicul. Când uh, dumneavoastră, domnule Martinez, ați fost uh, președinte al UIP, ați inițiat pentru prima dată un summit global al președinților parlamentelor naționale. Acest summit s-a reunit în Marea, sala Marii Adunări Generale a ONU și cei 150 de vorbitori de la acest eveniment au semnat o declarație comună. Pentru președinții parlamentelor, aceste adunări, sigur, sunt adunări care privesc guvernanța globală, dar care sunt susținute de parlamentele naționale. Parlamentele naționale, la rândul lor, ratifică uh, acordurile internaționale și le transpun în dreptul național. Adică, până ce Parlament, statul Uh, păstrează toate uh, competențele sale, uh, crearea unor adunări parlamentare, interparlamentare nu e, are prea mult sens, dar în momentul în care statul își transferă anumite din competențe unor nivele superioare, aceste adunări evident au un rost important implicarea uh, acestor adunări în cooperarea internațională trebuie să, fie, să aibă un echivalent și în activitatea națională parlamentară. UIP este o organizație care poate să stabilească relații interparlamentare între membri și uh, Tocmai de aceea, de ce am început deja pregătirile pentru conferința noastră pentru 2015. Un comitet redacțional de pregătire s-a întâlnit deja în ianuarie la uh, sediul nostru central și de la această întâlnire încoace, punctul nostru de vedere nu s-a eh, schimbat. Parlamentul European nu este străin de aceste demersuri. În 2002 și 2003, eh, când dumneavoastră ați discutat cea mai bună cale eh, de democratizare la OMC, ați participat la activitățile noastre. După mai multe dezbateri parlamentare, ați conchis că cea mai practică și eh, bună cale ar fi eh, crearea unui proces interparlamentar la care să participe și parlamentele naționale proces interparlamentar prin care să monitorizăm procesele interne ale OMC, eh, să monitorizăm și să facilităm dialogul cu structurile guvernamentale, să avem un dialog structurat cu partenerii eh, din OMC și, de ce nu, eh, să influențați dezbaterile din cadrul OMC. Parlamentele naționale și Parlamentul European au participat la conferința parlamentară a OMC și cred că rezultatele acestei conferințe pot uh, fi văzute de oricine. În prezent, uh, uh, conferința noastră are audieri cu negociatorii OMC și avem o voce respectată în toate dezbaterile interne ale OMC. Aceasta este abordarea UIP și în raport cu Națiunile Unite. Prima conferință a portatorilor de cuvânt a realizat mai multe lucruri. În primul rând, un acord la nivelul șefilor de stat și de guvern pentru a se asigura de o cooperare mai strânsă între Națiunile Unite și parlamentele naționale. Și pentru a face acest lucru prin intermediul UIP. La ultima rezoluție a adunării generale a ONU, în ceea ce privește conferința între Parlament și Națiunile Unite, aceasta este din mai 2011, și cred că s-a schimbat în mod radical această relație între timp. În ziua de astăzi, parlamentele au un loc la masa negocierilor. Dacă doriți, puteți lua parte la toate noile organe Națiunilor Unite care au fost create din 2000 încoace veți avea acces direct și veți putea contribui la toate negocierile internaționale importante. Lucrăm de asemenea cu parlamentele naționale pentru a ne asigura că această relație va funcționa și la nivel național. Deci, cu alte cuvinte, să existe o relație directă între Națiunile Unite din țara dumneavoastră și parlamentele naționale. Această relație este esențială și aceasta din mai multe motive. E nevoie de o responsabilitate la nivel național și o asumare a programelor Națiunilor Unite la nivel național. Acest lucru poate nu este atât de important în Europa, s-ar putea să vi se pară decât în alte părți, dar nu este chiar așa. Responsabilitatea națională trebuie să treacă prin parlamentele naționale, prin parlamentele dumneavoastră. Acordurile cu Națiunile Unite nu pot avea efecte practice dacă dumneavoastră nu vă implicați și pentru că acest lucru să se întâmple trebuie să fiți informați și consultați. Multe din programele realizate de Națiunile Unite trebuie să fie parte din strategiile de dezvoltare naționale, parte din buget, astfel încât Parlamentul să poată asigura transparența și responsabilitate. Poate considerați că această îngrijorare are de-a face doar cu țările în curs de dezvoltare, pentru că comunitatea de dezvoltare este foarte prezentă în acea zonă. Însă acest lucru se aplică fără îndoială și în Uniunea Europeană. Gândiți-vă, de exemplu, la negocierile pe tema mediului care au loc și care ar trebui să ducă în 2015 la un acord global. Dacă se reușește, acordul va aduce beneficii enorme tuturor țărilor, dar vor însemna de asemenea și o responsabilitate deosebită. Deci sunteți dispuși să semnați un cec în alb? Deci, parlamentele naționale, din punctul nostru de vedere, reprezintă piatra de temelie în ceea ce privește implicarea sistemului internațional pentru a asigura o participare democratică, transparență și responsabilitate pentru multe organizații internaționale în ziua de astăzi. În ultimii ani s-au făcut multe progrese, dar mai sunt multe de făcut. Principala provocare din punctul meu de vedere pentru ca sistemul să funcționeze depinde de parlamentele dumneavoastră. Cum vă puteți organiza mai bine munca parlamentară pentru a avea un rol eficient? Aș vrea să vă rog să analizați foarte bine felul în care parlamentele dumneavoastră intervin în programele internaționale și negocierile internaționale. Vă gândiți la posibilitatea de a juca un rol în acest sens și dacă da, atunci trebuie să vă dați seama că acordurile internaționale nu mai depind doar de afacerile externe, cum o făceau în trecut. Nu, este vorba aici de o implicare mult mai generală. Este o suprapunere între agenda dumneavoastră la nivel parlamentar și ceea ce înainte era numit afaceri externe. Deci cum se poate actualiza acest domeniu al afacerilor externe în structura dumneavoastră și a Parlamentului? Aceste aspecte trebuie uh, rezolvate la nivelul parlamentelor naționale și aș da aici un exemplu care privește toate țările din lumea întreagă, tocmai pentru a vă demonstra care este miza în joc. Nu știu câți dintre dumneavoastră cunosc uh, despre ce e vorba în agenda durabilă de după 2015 și dacă știți, în câte parlamente naționale se dezbate această agendă. Se face o monitorizare pentru a oferi feedback la nivelul negocierilor actuale. Știți uh, ce se întâmplă cu ministrul dumneavoastră și care este poziția lui sau a ei la New York. Știți că această agendă nouă se va aplica tuturor țărilor, deci și țării dumneavoastră. Și știți că statele uh, au adoptat uh, niște obiective de dezvoltare în 2000, 7 pentru țările în curs de dezvoltare și un obiectiv pentru țările dezvoltate pentru a oferi resursele necesare. Aceste obiective de dezvoltare ale mileniului au fost foarte importante pentru eforturile făcute de atunci până acum. Obiective care ar trebui să se îndeplinească în 2015. Ele vor fi urmate de un nou set de obiective durabile de dezvoltare. Și toate țările din lume vor trebui să atingă aceste obiective în următoarea perioadă de 15 până la 20 de ani. În ultimele 12 luni, de când au început negocierile la New York, am cerut parlamentelor să se implice în mod activ în această chestiune, să o dezbată la parlamente, inclusiv aici la Parlamentul European, și să dea un input în cadrul procesului. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei și aș vrea să știu uh, ce faceți dumneavoastră mai mult, pentru că la Consiliul Europei s-a făcut deja ceva în acest sens. Noi avem experiență pentru că lucrăm cu multe parlamente, îi asistăm pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare a mileniului și o lecție pe care am învățat-o a fost că problemele de implementare ale obiectivelor de dezvoltare a mileniului nu se datorează doar uh, problemelor normale determinate, ci și lipsei de transparență și de voință. E nevoie de aceste obiective pentru a asigura o adevărată guvernanță democratică, și anume principii democratice care merg mână în mână cu uh, o luare a deciziilor democratică și implementare pe măsură. Din acest punct de vedere, principiile democratice ar trebui, din punctul nostru de vedere, să susțină cadrul de dezvoltare de după 2015. Deci nu este suficient în acest nou cadru de dezvoltare să vorbim doar despre elementele uh, de mediu, social sau economice. Trebuie să vorbim și despre guvernanță și despre principiul uh, democratic. Cadrul care va însoți aceste noi obiective oferă noi posibilități de lucru pentru parlamentele naționale. Va include obiective mai specifice și indicatori de măsurare a felului în care s-au atins sau nu obiectivele, vor fi mai clare și vor fi însoțite de o colectare a datelor. Toate acestea vă vor ajuta pentru ca guvernul să fie responsabil de atingerea sau nu a obiectivelor pe care și le-au asumat. Iată, din toate aceste motive, noul cadru de dezvoltare ar trebui să includă și o directivă în ceea ce privește guvernanța democratică, care nu se limitează doar la capacitatea și funcționarea Parlamentului. Se va întâmpla oare acest lucru sau nu? E foarte probabil să nu se întâmple. Și asta ar avea foarte puțin de a face cu raționamentul de a include obiectivul de guvernanță democratică, ci mai degrabă cu faptul că statele încă nu și-au dat seama care este realitatea în ziua de astăzi, și anume faptul că avem nevoie de o mai mare democrație în relațiile internaționale și că asta înseamnă o implicare mai mare a parlamentelor naționale în procesul de luare a deciziei la nivel național și internațional. În încheiere, Vreau să vă spun că mai sunt multe lucruri de făcut pentru a îmbunătăți reprezentarea politică în propriile noastre state. Dar cred că la nivel internațional avem deja un model de lucru pentru reprezentanța politică pentru a rezolva în mod direct provocările din ziua de astăzi este într-un fel un model de origine europeană, pentru că există multe exemple la nivel european în care parlamentele dumneavoastră au pus sub semnul întrebării acțiunea ale guvernului și în teme ce au de-a face cu afacerile externe. Dumneavoastră dezbateți uh, întotdeauna aceste chestiuni cu miniștrii dumneavoastră atunci când se dezbat legislație comunitară la Bruxelles. Așa că v-aș uh, îndemna să urmați acest model și la nivel global. Și dacă îmi permiteți, aș mai face o sugestie aici. Parlamentul European ar putea face mai mult pentru a se implica în lucrările UIP. Sper ca prin noua legislație pe care o veți avea, vă veți implica mai mult în cadrul UIP și cred că dacă nu faceți, dacă nu investiți mai mult în UIP, pierdeți practic o ocazie unică. Aceasta reprezintă un potențial deosebit pentru a ne asigura că democrația ține pasul cu procesul de globalizare. Și nu e nevoie pentru asta de instituții suplimentare. Acest lucru n-ar fi eficient, dar trebuie ca Parlamentul dumneavoastră, pentru că acolo se află puterea, să aibă un rol mult mai activ la nivelul cooperării internaționale și v-aș sugera ca cadrul de dezvoltare de după 2015 și agenda durabilă de după 2015 cred că este un adevărat test de rezistență esențial. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Johnson, și acum începem dezbaterea noastră. Primul vorbitor Prima întrebare din partea domnului Sergio Suza Pinto din partea Portugaliei. Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să salut uh, toți colegii din parlamentele naționale și colegii din Parlamentul European și să le mulțumesc pentru faptul că ne putem revedea aici uh, în acest format. Vreau să l felicit și pe domnul Otmar Caras pentru faptul că a organizat această activitate, acest eveniment și uh, vreau să spun că am putut constata că, de exemplu, Troica încearcă acum să scape de controlul democratic. Se vorbește despre activitatea Troicii foarte mult în Portugalia și despre controlul democratic asupra activității pe care a depus-o Troica și aceasta lansează din nou dezbaterea despre rolul parlamentelor în cadrul acestui proiect. Portugalia a aderat la Uniunea Europeană și pentru valorile principale ale Uniunii Europene, deci, dar și pentru uh, moneda unică, cu convingerea că suveranitatea statelor rămâne o chestiune importantă, dar sigur că am uh, fost fost gata să ne adaptăm, bineînțeles, la o suveranitate supranațională europeană în contextul construcției europene. Astfel putem să avem posibilitatea să um, predăm o anumită răspundere, în același timp și o anumită, anumită obligație unui for care este de asemenea ales de către cetățeni. Deci, apoi, moneda unică a fost un instrument foarte important pentru ca acest obiectiv să poate să fie atins și uh, democrația întotdeauna a fost în, plasată în construcția europeană deasupra valorilor globalizării și a piețelor globalizate și a piețelor financiare. Experiența Portugaliei din ultimii ani a arătat că însă toate aceste obiective nu au fost atinse cum ne-am fi așteptat. Portugalia, ca și alte țări, sunt supuse doar uh, unei suveranități unice și anume cea a piețelor în momentul de față la construcția monedei unice am pierdut supravegherea asupra băncilor noastre, nu mai putem să mai um, controlăm ceea ce se întâmplă pe piețele noastre și um, am pierdut în același timp și mecanismele necesare pentru ca să putem să ne apărăm interesele naționale. Așadar, răspunsul global, răspunsul european pe care până acum l-au găsit politicienii, și răspunsul democratic care s-a așteptat, din păcate, nu a venit. Iată de ce trebuie să spunem că bilanțul acestui proces este negativ până acum. Ca și în multe alte țări uh, europene și în Portugalia, trebuie acum să recâștigăm așa numita și faimoasa încredere în piețe. Însă, din păcate, toată această tendință influențează și uh, campania electorală, influențează foarte multe lucruri și în Portugalia se fac acte crude chiar, nu numai la nivel social, unde într-adevăr există din ce în ce mai mulți pași înapoi, dar și uh, pe plan economic se fac pași înapoi foarte puternici. Acestea sunt factori foarte importanți pentru viitorul uh, țării noastre și totul nu se întâmplă decât pentru a recăpăta încrederea piețelor. Din păcate însă, în recăpătarea încrederii piețelor se pierde încrederea cetățenilor. Globalizarea este cea care domină și, din păcate, e foarte tragic să asistăm la acest eșec. Nu putem să comandăm noi globalizarea, ci, din contră, piețele guvernează și comandă întreaga Europa. Există o suveranitate supranațională, dar, din păcate, ea nu poate să acționeze așa cum ne-am fi dorit. Deci, țările care acum trebuie să se lase ghidate de către piețele financiare sunt cele care suferă foarte mult și aceasta duce la o prăpastie între politicieni și cetățeni care este din ce în ce mai mare. Este o, un climat foarte negativ, există foarte multe tendințe radicale, populiste care au uh, început să ia putere pe acest fundal și nu cred că momentan Europa a reușit să dea un răspuns cum trebuie. Ziceți că există forțe supranaționale, că suntem puternici, dar deși vorbiți de aceste forțe, ele de fapt nu au prea multe de zis la nivel politic. Această forță politică, adică dreapta extremă, nu face decât să câștige teren și alegerile europene se vor desfășura pe acest fundal. Cred că va, se va vedea că proiectul european uh, va avea de suferit din acest motiv. Iată, deci, două întrebări importante. Nu sunt două întrebări, de fapt, sunt, uh, e o singură întrebare. E vorba de eșecul colectiv și, în același timp, și o creștere a dreptei extreme. Trebuie să avem grijă ca uh, suveranitatea națională să fie recâștigată și ca forțele democratice să poată să conducă piețele și nu invers. În final vreau să spun că există o parte a continentului care este guvernată acum de către prioritățile piețelor financiare și acolo se încearcă recâștigarea încrederii acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, doamna Crețu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Caras. Mulțumesc foarte mult uh, lui Miguel Angel, care nu este aici acum. Și mulțumesc Parlamentului European pentru că a permis această întâlnire. Sunt foarte bucuroasă să fiu aici astăzi, de data aceasta însă în calitate de membru în Senatul României. Aș vrea să vă provoc și mai mult decât colegul meu din Portugalia. S-a spus că, de fapt, un pesimist nu este decât o persoană optimistă foarte bine informată. Noi bănuiesc că suntem optimiști bine informați și de aceea putem să fim de acord că am intrat deja într-un cerc vicios. Avem foarte multe instituții, organizații, incluzând, de exemplu, adunări parlamentare, foarte puține însă politici publice la nivel uh, global pentru a rezolva chestiuni globale de interes general. Rețelele informale sunt din ce în ce mai puternice, dar instituțiile formale globale sunt din ce în ce mai slabe. Reuniunea de la Davos a fost văzută ca un eveniment global. Adunarea ONU, adunarea generală ONU, nu mai este ceva atât de important de mult, cel puțin în nordul uh, emisferei. Uh, în emisfera nordică. Deci considerăm că ne simțim totuși foarte neplăcut în această situație. Avem puțină legitimitate în această acțiune globală care este necesară în momentul de față. Iar noi, parlamentele, am fost uh, prinși între două forțe opuse. Pe de o parte avem toate aceste instituții, organizații, actori internaționali care sunt implicate în tot felul de cooperări uh, informale pentru a rezolva problemele globale economice și ei de fapt nu își doresc să împartă informația cu parlamentele și nu își doresc control din partea parlamentelor. Oricum, atunci când e vorba de rețele informale, de control, e de fapt o idee goală aceasta. Pe de altă parte, am putea să vedem noi uh, mișcări de, de democrație participativă care să iasă tocmai în acest context. Însă, din păcate, aceste mișcări nu mai ne consideră pe noi ca reprezentanți destul de importanți pentru a apăra uh, bunurile publice la nivel global, ca și cum nu ar mai exista loc suficient pentru parlamentele vechi dar acest loc trebuie neapărat să existe. O bună guvernanță nu este deloc bună dacă nu este democratică. Puterea economică vrea să submineze democrația în general și democrația economică este în continuare un vis foarte mulți cetățeni se simt din ce în ce mai mult că trăiesc într-o piață în loc să trăiască într-o societate. Și cred că Stiglitz are dreptate spunând că funcția femeiului sau uh, Organizației Mondiale a Comerțului nu a fost niciodată atât de importantă ca acum. Însă încrederea nu a fost niciodată atât de joasă la ca nivel. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Am putea să construim o guvernanță globală democratică fără să înțelegem ce este un bun public global? Și înainte să fi definit acest uh, bun public global pentru a ști ceea ce trebuie să apărăm, sigur că ecologiștii au reușit să promoveze natura ca un bun public. Dar guvernele noastre au pierdut însă, din păcate, pe drum uh, pacea ca un astfel de bun public. Și mai am alte întrebări, dar însă acelea le voi adresa în a doua parte a dezbaterii. Mulțumesc! Thank you very much. Ciolainen. Mulțumesc. Ciolainen are cuvântul de la Parlamentul European. Mulțumesc, dragă Otmar Caras, dragă Miguel Martinez, pentru această invitație la această conferință foarte importantă. Anders Johnson și cu mine, acum 40 de ani, la Colegiul Europei de la Bruges, am studiat uh, relații internaționale, politică internațională și această temă nu ne-a mai părăsit de atunci. Mulțumesc foarte mult pentru activitatea ta care este extrem de importantă și a fost extrem de importantă în toți acești ani. Democrația parlamentară care trebuie să avanseze în democrația internațională. Și să trecem acum la relația dintre Parlamentul European, Parlamentele Naționale, Parlamente Europene, într-o epocă în care dinamica este din ce în ce mai puternică în globalizarea în care ne aflăm acum. Cred că avem interese comune, avem valori comune pe care putem să le apărăm în acest secol 21. Vom mai putea trăi în următorii ani și în următoarele decenii, probabil, cum se va dezlănțui o dezbatere pe tema valorilor, pe mai multe teme chiar, și în care noi, în Europa, vom putea să vorbim despre cultura și istoria noastră, despre convingerile noastre și este nevoie să înțelegem că numai împreună noi, parlamentele, putem să apărăm aceste interese. Secolul 21 va fi foarte diferit uh, de secolul XIX sau de secolul trecut, uh, atunci când a fost creat, de exemplu, în secolul XIX, Uniunea Interparlamentară. Prin internet am căpătat capacități din ce în ce mai mari, dar în același timp avem și probleme mai mari. Afacerea NSA ne-a arătat, de exemplu, partea problematică a internetului, a faptului că informațiile și datele au devenit un bun care nu ne mai aparține, pur și simplu, ci care aparține unor firme sau aparține unor state, de exemplu. Și acesta este, de fapt, un atac la adresa unui drept fundamental pe care îl regăsim în Cartea Fundamentală a Drepturilor Omului, și anume protecția datelor, ca să nu numesc decât una din temele de actualitate. Internetul însă aduce cu sine și posibilitatea fantastică ca șapte miliarde de oameni de pe această planetă să poată comunica unii cu alții și să fie în rețea. Iată de ce politica internațională nu mai este o politică cu statut exclusiv, exclusiv pentru guverne. Nu mai aparține numai guvernelor, ci aparține deja oamenilor. Avem foarte multe mișcări globale la nivel uh, de cetățeni în care avem uh, evoluții bune și câteodată mai puțin bune. Dacă ar fi să ne uităm la ce se întâmplă, cred că cu toții suntem convinși că cetățeanul este de fapt suveran și prin uh, adunări alese de către cetățean uh, trebuie să încercăm să facem politică. Suveranitatea este acum în câmpul cetățenilor și uh, prin parlamente este la camerele așa zise ale cetățenilor, adică la forurile lor. Însă, în același timp, Există și partea tehnică care trebuie să funcționeze, mai există și foarte multe fonduri care circulă în lume. Vedem în criza financiară ce se poate întâmpla cu o bancă, cu hedge fonduri, toți acești, toate aceste elemente care pot fi impulsionante pentru uh, tot felul de fenomene neașteptate. Apoi mai avem și sărăcia și multe părți ale lumii și religia care joacă un rol foarte important, care aduce cu sine probleme și care aduce cu sine anumite politici. Întrebarea este cum reușim să recâștigăm noi priza pe politică la nivel internațional, la nivel regional și pe continentul nostru, dar cum reușim de asemenea și cum la nivel global în lume să putem să recâștigăm această suveranitate din punct de vedere al politicii. Avem nevoie, cred eu, de un efort mai intens pentru ca parlamentele să se implice și pentru ca parlamentele să joace un rol important. Din conferința de astăzi și din conferințele similare trebuie să avem ca și concluzie, zic eu, o mai bună coordonare necesară și aș vrea ca și președintele Uniunii și Parlamentul, uh, Parlamentul uh, European, președintele Parlamentului să poată să uh, reușească să pună pe picioare o schemă de coordonare pe care să putem să o folosim din ce în ce mai mult, un calendar al sesiunilor pe care să le putem avea dinainte, teme care se vor discuta, pe care să le putem uh, pregăti. Anders Johnson ne-a arătat uh, evoluția uh, Um, parlamentelor în cadrul ONU și mi se pare foarte bine că am, au, am auzit despre această funcție pe care o avem. ONU este o organizație globală și sper că ONU va putea să se dezvolte mai departe și nu uh, să stagneze în continuare. Cred că aceste bunuri globale de care vorbeau nu put, pot să fie rezolvate și discutate decât la nivelul ONU. Însă, sigur că atunci când ne gândim la viitor, viziunile pe care le avem acum nu sunt suficiente. Avem un statut de observator în această organizație și alții mai au uh, statut de observatori și mulți ne-au spus că parlamentele stau la masa ONU, dar din păcate stau la cață tiș. Deci suntem acolo, dar din păcate nu avem prea multe de zis. Eu cred că democrația, la nivel global, ar trebui să ne ajute să ne gândim la pasul următor și, de asemenea, să ne ajute să nu mai avem doar o adunare generală a executivului, ci să avem și o adunare parlamentară a parlamentelor din lume. În Europa am dat exemplul acesta prin Consiliul Europei, care este o instituție de coordonare a suveranității naționale. Totuși, din fericire, avem totuși o adunare parlamentară din 1949. Deci, dacă dorim, se poate, cred eu, să realizăm acest lucru. Iar problemele lumii ne vor obliga să facem acest pas ne vor obliga să lucrăm mai mult pentru controlul democratic și pentru a încerca să avem o platformă democratică și în cadrul ONU. Cam atâta, voi mai spune după masă mai mult despre acest subiect. Mulțumesc foarte mult, spune domnul Caras. Avem foarte multe probleme, într-adevăr, și foarte multe provocări pe care le-am uh, abordat deja prin întrebările care s-au pus. Trebuie să ne uităm, totuși, că pe lângă analiză și pe lângă numirea problemelor, să încercăm să facem și câteva propuneri, una, două propuneri pentru o mai bună coordonare pentru ca aceste măsuri să fie mai bine puse în aplicare. Dau cuvântul acum dom- doamnei Kainins din uh, Letonia. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Domnul, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să revin la un comentariu care s-a făcut uh, despre participarea la alegerile europene. Participare foarte scăzută. Și cred că s-a spus uh, foarte bine în legătură cu ceea ce face Uniunea Europeană și ce face Parlamentul European, există o legătură, da, într-adevăr, între aceste două aspecte. Dar pentru mulți alegători nu se știe foarte bine ce face Parlamentul European față de parlamentele naționale. Cred că mulți alegători din ce în ce mai puțin înțeleg cum funcționează Parlamentul European, cum le afectează Parlamentul European uh, viețile și cum diferă uh, activitatea Parlamentului European de parlamentele naționale. Mass media se concentrează de asemenea numai pe aspectele negative, critică foarte mult Uniunea Europeană și nu face decât să alimenteze euroscepticismul. Pentru foarte mulți există percepția că Uniunea Europeană sau Parlamentul European nu există decât la Bruxelles și este un fel de bun detașat de viața reală. Eu sunt președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Leton și odată cu stabilirea și crearea Serviciului European de Acțiune Externă, au existat foarte multe întrebări despre cum va funcționa această ramură a politicii externe a Uniunii și cum va coopera ea cu noi care ne ocupăm de politică externă. Anul trecut, doamna înalt reprezentant Ashton a arătat că, într-adevăr, Serviciul European de Acțiune Externă joacă un rol important. Mă gândesc la succesul din Kosovo, la rolul dumneai în Iran și toate aceste mișcări au început să demonstreze că CAE-ul poate să fie, într-adevăr, o valoare adăugată pentru Uniunea Europeană, pentru politica externă a Uniunii și pentru luarea deciziilor la acest nivel. În ceea ce privește Latvia, noi tocmai am intrat în zona euro și uh, tranziția către euro a fost destul de simplă în, la, în Letonia, însă acum se întreabă lumea ce se întâmplă cu această predare a suveranității, care va mai fi rolul uh, in, politicilor naționale față de politicile europene monetare. Deci foarte multe întrebări care opun latura națională celei europene. Aș vrea, în final, să mă întorc la titlul acestei conferințe despre parlamentele Uniunii în guvernanța globală. Mi-e teamă că guvernanța globală poate să fie un termen foarte intimidant pentru foarte mulți alegători, pentru foarte multe lume, pentru că ei consideră că aceasta este o diminuare a suveranității naționale și locale și a rolului statelor națiune. Am auzit cu toții, cred eu, ideea că trebuie să acționăm local, dar să gândim global. Și cred că alegătorii sunt cei care vor să știe ce poate face Parlamentul European care să le afecteze viețile lor la fața locului. Cred că aceasta este una din uh, cele mai mari provocări ale Parlamentului European, atât uh, al Parlamentului, dar și a Parlamentelor uh, naționale și a guvernelor să încerce să educe mai departe, să informeze cetățenii despre ce se întâmplă de fapt aici la Bruxelles și cum ceea ce se întâmplă aici afectează viețile lor, cum se pot îmbunătăți aceste decizii și cum le poate îmbunătăți viața sau cum le poate împiedica anumite acțiuni sau dorințe. Aceasta este una din cele mai mari provocări dacă dorim însă să sporim și participarea la alegerile europene din mai anul acesta. Mulțumesc! Mulțumesc! domnul Carlos Sorinio din Parlamentul European. No, poate Carlos, Obrigado. Queria começar por Vă mulțumesc domnule președinte. Mai întâi, permiteți-mi să mulțumesc celor doi copreședinți pentru organizarea acestui eveniment. Vreau să vă mulțumesc și colegilor europarlamentari și participanților din partea parlamentelor naționale la această reuniune. Intrarea în vigoare a, parla- a tratatului de la Lisabona a modificat radical echilibrul de forțe între instituțiile Uniunii Europene. Comisia Europeană și Parlamentul European acum au un echilibru în ce privește cooperarea dintre ele, dar au uh, dus și la o mai strânsă cooperare între statele membre în cadrul Consiliului European. Consiliul European este dotat acum și cu un cu organ de conducere propriu și um, de aceea miza cea mai importantă pentru statele membre este să să și reprezinte interesele în uh, cadrul Consiliului. Uh, sporirea competențelor Consiliului arată cât de diferite sunt căile prin care pot să influențeze o procedură, un proces decizional. Acum avem o echipă de conducere, am putea spune, și această echipă de conducere este văzută de europeni ca acea echipă care și ia toate deciziile Procesele decizionale însă nu sunt foarte transparente. Deciziile parlamentelor naționale uh, au pierdut însă din importanța lor în ochii cetățenilor pentru că n-ar mai fi uh, respectate la nivel european. Se spune întotdeauna că da, se, face, se vorbește mult, se face puțin. Și de multe ori, vorbele într-adevăr nu sunt urmate de fapte, iar dacă acest lucru se întâmplă, atunci nici cetățenii nu mai au încredere în impactul unei decizii uh, parlamentare naționale. Europa, sigur, trebuie să se schimbe și să se adapteze la această situație, dar nu prin a uh, introduce o Europa mai multor viteze. multe, în multe părți ale Europei se consideră că mai multă Europa de fapt înseamnă mai multă renunțare la competențe avute înainte vreme. Trebuie să vedem însă cum putem aborda această temă, încercând în același timp să consolidăm parlamentele naționale. Trebuie să facem așa fel încât parlamentele naționale să poată într-adevăr controla guvernele naționale dar trebuie ca parlamentele eh, euro, eh, naționale să și ofere posibilitatea și mandat, eh, un mandat guvernelor naționale să intervină la în, Consiliu în plan european. Aici forul de control ar fi Parlamentul European. După cum a spus și antevorbitorul meu, nu trebuie să uităm că în plan subiectiv, impresia cetățenilor europeni e că puterea nu mai este în mâinile lor, ci undeva altundeva. Cetățenii portughezi consideră că uh, instituțiile europene uh, au fost practic uh, luate ostatece de anumite practici uh, mai obscure, mai puține uh, Eh, mai puțin democratice. Eu cred că ne aflăm la o răspântie. Eh, trebuie să colaborăm mai mult statele membre între ele, dar și noi, parlamentarii naționali din statele membre între noi. Mulțumesc. Mulțumesc. Următorul eh, vorbitor este domnul Constantinus Musurules din partea Parlamentului grec. Mulțumesc. Είναι αλήθεια ότι... Vă mulțumesc, domnule președinte. Criza a schimbat modul în care oamenii văd lucrurile, modul în care percep lucrurile și reacționează la evenimente. Și acest lucru are un impact asupra politicienilor, pentru că politicienii au demonstrat că de fapt sunt uh, duși de nas de uh, agenții economici. Și atunci, parlamentele naționale sunt uh, nevoite să ia anumite decizii economice cu uh, tentă politică. Parlamentele naționale ale statelor membre care se supun unor programe de redresare economică eh, trebuie să sunt, sunt forțate și mai mult în a adopta anumite măsuri care poate nu sunt uh, considerate democratice Uh, și crește cu asta uh, uh, și mai mult falea dintre contribuitorii și beneficiarii neți ai diferitelor măsuri. Și acest lucru are un impact asupra opiniei publice. Deci, iată situația cu care suntem confruntați inclusiv în acest an electoral. raportul uh, dumneavoastră, domnule Caras, uh, pe tema Troicii a declanșat uh, o, o, o regândire a imaginii Troicii Uh, iată, uh, un lucru care într-adevăr a ajuns, a ajutat la uh, să dezvăluie anumite elemente în legătură cu Troica și cred că, dacă nu mă, nu mă înșel, chiar dumneavoastră spuneați, cu cât mai multă lume va fi informată în legătură cu Europa și instituțiile europene, cu atât mai bună va fi și prezentarea la vot la alegerile europene. Ei bine, aici nu sunt sigură. Ă, poate că prezența la vot va crește, dar poate că votul totuși nu va fi unul pro-european, ci unul negativ. Deci trebuie să găsim, cred, alte căi pentru transmiterea unor mesaje pozitive. Este adevărat că climatul este mai etnocentric, dacă îmi permiteți să spun așa. Ă, și acest ă, lucru se întâmplă inclusiv uh, la țări care nu sunt afectate de criza economică și financiară. Să luăm exemplul Elveției, creștere economică pozitivă, șomaj uh, scăzut și așa mai departe. Faptul că populația uh, începe să reflecteze asupra ceea ce se întâmplă în țara proprie este un lucru foarte interesant. Iar în țările afectate de criză, am observat o creștere a popularității extremei drepte, ceea ce uh, împovrează foarte mult atmosfera uh, politică. Deci nu am neapărat o întrebare, ci uh, am doar acest comentariu de făcut. Dar, mă rog, am putea să ne și întrebăm ce alte acțiuni pozitive am, ar putea să întreprindă parlamentarii pentru a schimba această atmosferă și ce, ce am putea face noi parlamentarii pentru că aceste structuri ad hoc, precum Troica, să fie reglementate mai bine. De exist, există regulamentul 472 care vizează, supravegheze, vizează supravegherea țărilor, statelor membre aflate uh, în situații dificile. Deci noi trebuie să vedem acum uh, cum, uh, în ce măsură și în ce mod putem aplica acest regulament, pentru că Iată, se întâmplă situația în care uh, uh, structuri informale au niște decizii care trebuie apoi puse în aplicare de parlamentele naționale, ceea ce este inversul procesului de control uh, democratic. Nu știu care este situația în Irlanda, Portugalia sau alte țări afectate de criză, dar faptul că a apărut acest raport Caras în legătură cu Troica chiar a schimbat percepția uh, asupra lucrurilor în țara mea. Mulțumesc. Mulțumim și acum din partea Parlamentului irlandez, domnul Murphy. Thank you very much and um, I'm also very... Mulțumesc, uh, domnule președinte, îmi face și mie mare plăcere să fiu aici alături de noastră la această conferință. Uh, urmarea celor spuse de colegul meu Constantinos, uh, mă surprinde că atunci când vorbim despre democrație și prezență la vot, uh, um, și domnul Martinez a spus că suntem nefericiți că prezența la vot e așa de mică. Ei bine, trebuie să vă spun că oamenii vin la vot atunci când consideră că votul e relevant. Nu e vorba de suntem fericiți sau nefericiți. Uh, în Irlanda, cea mai mare ă, prezență la vot la alegerile generale a fost acum trei ani, când, trebuie să vă spun că ă, ne aflam ă, tocmai în pragul falimentului. Și un alt exemplu. Am avut un referendum privind tratatul de stabilitate fiscală. Și dacă vrem să vedem ce au făcut altfel irlandezii față de greci sau de, de alte națiuni, Oamenii n-au avut uh, nimic de zis în legătură cu Troica, dar la câteva luni mai târziu au fost întrebați în legătură cu părerea lor uh, vis-a-vis -vis de stabilitatea fiscală. Noi speram, de fapt, să nu avem un referendum, dar peste 60% din populație a uh, susținut prin vot la referendum acest tratat. Deci au susținut, practic, implicarea uh, uh, acestor structuri supranaționale în, în, în viața lor economică și socială. Și, practic, astfel a existat un angajament uh, uh ferm al tuturor partenerilor în dialogul social al țării în ansamblul său. Și de la crearea statului irlandez în anii 20 a secolului trecut a fost, o, a fost pentru prima dată că am avut așa o mare prezență la vot. Deci, până la urmă, relevanța, miza votului scoate oamenii la urne. Am participat la săptămâna interparlamentară acum două săptămâni Uh, la acest eveniment uh, reprezentanți din diferite țări, din diferite familii politice au luat cuvântul, dar la, uh, la sfârșitul acestei reuniuni interparlamentare nu s-a ajuns la nicio decizie. Dacă am putea să facem ca această săptămână interparlamentară să fie, să devină un for, o, o, o entitate formală în cadrul semestrului european, atunci uh, lucrurile ar fi cu siguranță altfele. Eu cred că politicienii subestimează electoratul. Electoratul știe ce este relevant pentru, pentru existența sa. Deci noi trebuie, trebuie să facem ca instituțiile eh, din care facem parte, eh, instituțiile pe care le reprezentăm să devină relevante. Noi în mai vom avea și alegeri locale și alegeri europene. Și atunci când oamenii merg la euro, alegeri europarlamentare, votează uh, după uh, familia lor politică, votează uh, pentru anumite priorități naționale, dar în proporție foarte redusă votează după relevanța unor instituții europene. Oamenii când votează se gândesc la propria lor viață Uh, mulți spun aici că oamenii se gândesc la interesul național. Nu, uh, nu cred că este așa. Oamenii când votează se gândesc la viața lor personală, la impactul pe care votul ar putea să-l aibă asupra uh, propriilor veți. Deci cu cât e mai relevant acest vot, cu atât mai, mai mare probabilitatea prezenței la vot. Sigur că trebuie să încurajăm oamenii să participe la vot. În Irlanda, Uh, există o dezbatere privind reducerea uh, vârstei legale pentru uh, participarea la vot, se vorbește despre diferite sisteme electorale, dar cunosc foarte mulți oameni care nu știu nici cum să voteze, nici unde să voteze. Și Parlamentul European ar putea interveni aici. Dacă azi ar fi alegeri, eu n-aș putea participa la vot pentru că mă aflu aici și nu în Irlanda. Uh, și cred că la fel li se întâmplă și colegilor, multora dintre colegii care sunt uh, aici, într-o lume globalizată, călătorim foarte mult, uh, libera circulație este una din valorile noastre fundamentale și cred că, între altele, ar trebui să putem rezolva participarea la vot din altă parte decât reședința unde suntem înregistrați. Mulțumesc! Eu, a global voting system. Un sistem de vot global? Uh, Iată ce idee. Urmează domnul Grei din Malta. Grazie, sur vicepreședinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte uh, Caras și domnule vicepreședinte Martinez, pentru organizarea acestui eveniment. De asemenea, Vreau să-i mulțumesc și domnului secretar general Johnson pentru prezentarea sa și reflexia pe care ne-a oferit-o uh, pe această temă foarte pertinentă și de actualitate. După cum am auzit în contribuțiile la această dezbatere de dimineață, observăm cum multilateralismul poate consolida uh, atribuțiile și rolul asumat de parlamentele naționale. Sigur că implementarea unei politici uh, uh, își are origine în, în elemente economice, dar și într-un cadru de referință social, care reflectă până la urmă valorile noastre. Este interesant uh, faptul că globalizarea nu mai este doar o teoremă, ci este chiar o realitate cotidiană. Suntem cu toții interconectați. Avem, comunicăm cu toții într-un cadru de comunicare digital. Pentru Malta, impactul globalizării este și mai mare Fiind o țară mică, impactul multilateralismului este mai mare. Suntem direct afectați, afectați și poate chiar mai mult decât alte țări. Și asta încă o dată vă spun din cauza dimensiunii reduse a țării noastre. modul în care adunările internaționale se pot implica într-un mod mai relevant uh, în reprezentarea oamenilor este, uh, este esențial. Relevanța, până la urmă, este cuvântul cheie. Lipsa de relevanță uh, duce la o lipsă de încredere. Și lipsa de încredere a cetățeanului îi, practic, subminează rațiunea de a fi a politicianului care reprezintă cetățeanul. Și dacă lucrurile continuă așa, atunci vom ajunge la o atitudine de indiferență față de aspecte politice și la o prezență la vot și mai scăzută. Tocmai de aceea trebuie să vedem cum putem ca, să facem, să parlamentarizăm în ghilimele mai mult aceste organizații uh, Um, supranaționale, multinaționale, fără a uh, submina uh, competențele deja existente ale parlamentelor naționale și ale parla a Parlamentului European. Pe de altă parte, acest concept uh, ar putea constitui o punte și un element de convergență politică Uh, convergență la nivel multinațional, multilateral, la nivel european și la nivel național. Această convergență, această aliniere, dacă doriți, ar trebui să rezulte într-o situație în care prioritățile uh, pentru oameni să nu fie diferite de prioritățile uh, naționale. Pentru că Trebuie să recunoaștem, nu întotdeauna prioritățile cetățeanului sunt și prioritățile uh, noastre în uh, diferitele organizații. Dar trebuie să reducem agnosticismul uh, oamenilor față de aceste structuri și organizații. Cum o putem face? Prin agende politice pragmatice Eh, practice la aceste trei nivele, multilateral, european și național, și trebuie să fim realiști eh, în eh, plan economic în ce privește punerea lor în aplicare. Trebuie să ne asigurăm că această nouă platformă convergentă poate să fie una chiar viabilă de rezolvare practică a problemelor cu care suntem confruntați. Mulțumesc! spune președintele. Mai am și alți vorbitori înscriși la curând, dar cred că uh, se cuvine să oferim uh, posibilitatea uh, domnului Johnson să răspundă la primele întrebări. But I'd like to react on some of the... Nu știu sigur dacă pot oferi neapărat răspunsuri, dar aș vrea să am câteva comentarii în legătură cu dezbaterea de aici. Ceea ce am observat este că mulți dintre dumneavoastră v-ați gândit la posibilitatea unei participări la vot scăzute și ați vorbit uh, și de aprecierea scăzută a membrilor Parlamentului. Este o îngrijorare pe care o are uh, orice deputat din lume. Și s-au făcut în mod constant sondaje peste tot în toate regiunile lumii și rezultatele sunt peste tot aceleași, și anume că Parlamentul, instituțiile și membrii acestor instituții se află spre uh, ultimele locuri, dacă nu chiar pe ultimul loc uh, pe lista încrederii. Multe studii indică și de ce se întâmplă asta și n-aș spune că există uh, un argument universal pentru a explica această lipsă de încredere. Se pot face și anumite lucruri în acest sens, dar aș putea sugera și ce nu trebuie făcut. E vorba aici de natura însăși a politicii, pentru că atunci când începe o campanie electorală, o faci pentru a câștiga voturi. Deci te prezinți cu o platformă electorală, cu un program și faci promisiuni prin care dorești să atingi anumite obiective. Și prin natura lucrurilor nu vei fi în stare întotdeauna să atingi acele obiective. Deci dacă după ani de zile, după ce le spunem cetățenilor că vom obține și vom face tot felul de schimbări și în fiecare an cetățenii văd că noi nu suntem în stare să facem aceste schimbări, e absolut logic ca cetățenii să nu mai aibă atâta încredere în noi, să vadă că de fapt nu suntem serioși. Deci trebuie să ne gândim un pic mai bine la mesajul pe care îl transmitem cetățenilor. Și aici ajung la uh, elementul sau conceptul relevanței. Cât de relevanți sunt cetățenii? În urmă cu doi ani, organizația noastră a încheiat un proiect de doi ani în care se făceau sondaje în legătură cu părerile cetățenilor și ale deputaților uh, despre relația dintre ei. Rezultatele noastre au dus la un fenomen generalizat, și anume, cetățenii îi întrebau pe deputați ce faceți pentru noi sau ce faci pentru mine, nu interesau neapărat direcțiile generale de politică pentru țara respectivă, ci, uh, domnule Johnson, ce faci pentru mine? Noi vrem locuri de muncă, vrem educație pentru copii, vrem îngrijiri de sănătate pentru soție sau pentru cineva din familie. Acestea sunt întrebările concrete la care trebuie să se găsească răspunsuri. Și iată ce așteaptă cei care au dat votul de încredere pentru cineva de la acei deputați iar pe de altă parte deputații considerau că o parte din ce în ce mai mare din timpul lor era dedicată uh, chestiunilor legate de cetățeni. Și tocmai asta este și așteptarea cetățenilor, ca aceștia să fie în slujba lor. Bineînțeles că există limite în ceea ce privește uh, a fi sau nu în slujba intereselor individuale ale cetățenilor. Felul în care parlamentele încearcă să răspundă la această problemă, la această senzație de absență din viața cetățenilor, este tocmai prin a face parlamentele și instituțiile mai transparente, astfel încât cetățenii să-și dea seama în mod mult mai direct mm, să vadă care este activitatea la nivelul Parlamentului. Și aceasta le oferă și posibilitatea de a oferi inputul lor personal față de activitatea parlamentară. Există țări care au mers uh, până la o poziție extremă. De exemplu, poți să faci acest lucru prin internet sau prin alte mijloace. Cetățenii pot face propuneri pentru îmbunătățirea sau modificarea unui proiect legislativ la nivelul Parlamentului și există comisii foarte mari care se ocupă de aceste uh, cereri venite din partea cetățenilor pentru a înțelege ce doresc aceștia cu precizie. Iată, tehnologia de astăzi, uh, internetul oferă posibilități deosebit de mari, tocmai pentru a ține cont de interesele cetățenilor. Deci, dacă doriți ca instituțiile dumneavoastră și munca dumneavoastră să fie mai relevantă cetățeni, pentru cetățeni, aceasta este soluția. Pe de altă parte, s-a vorbit aici despre noțiunea de global versus local. Într-adevăr, e nevoie de o mai mare democrație în cadrul negocierilor internaționale. Cred că nu există neapărat aici o divergență de opinii, pentru că toată lumea își dorește același lucru, toată lumea vorbește despre același lucru. Și ar trebui să știți că există o reticență foarte mare, totuși pentru că noi încercăm să schimbăm ceea ce s-a făcut timp de sute de ani la nivelul cooperării între state. Și am să vă dau un exemplu. În anul 2005 am uh, călătorit la New York, la Națiunile Unite, cu un grup de președinți și acolo am avut uh, conferința președinților. Ne-am întâlnit cu ambasadorii. Am fost însoțit Uh, de un um, președinte al unui parlament care astăzi este președintele țării respective și uh, dânsul ne-a explicat ce se va întâmpla, am vorbit despre importanța evenimentelor, despre obiectivul final și anume o mai mare democrație pentru Națiunile Unite. Și ce s-a întâmplat la sfârșitul dezbaterii a fost că unul dintre ambasadori, ambasadorul țării respective, a venit la noi și ne-a spus, bineînțeles că sunteți bine primiți aici. Sunteți bine primiți și pot, puteți veni de câte ori vreți dacă veți spune același lucru pe care dorim și noi să le spunem. Și iată, cred că asta este problema. Este vorba de o chestiune interguvernamentală și guvernele nu doresc să se facă schimbări în ceea ce privește poziția lor. Cred că aici trebuie să intervenim și trebuie să facem schimbarea. Trebuie ca parlamentele să fie reprezentante la nivelul Națiunilor Unite. Dacă vrem într-adevăr să fim parte participantă în cadrul dezbaterilor, de exemplu pentru construirea păcii, există o comisie pe această temă, puteți participa acolo, noi o facem. Putem face același lucru și la Consiliul pentru Drepturile Omului. Chiar ieri eram în România și am avut 10-12 parlamente unde se discuta despre cum pot participa aceste parlamente în uh, ceea ce privește obligațiile referitoare la drepturile omului. Deci există foarte multe modalități în care putem interveni. Și e nevoie de așa ceva. Există deja multe mijloace care sunt la dispoziția noastră, nu trebuie decât să le folosim, pentru că în toate aceste procese există instrumentele pe care le-am putea folosi. Mulțumesc! Äh, Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Înainte de a răspunde la luările de cuvânt uh, care au fost expuse, dau cuvântul mai întâi domnului Ricardo Batista Leite din Portugalia. Bun dia! Bună ziua! dragi colegi, este o adevărată plăcere pentru mine să mă întorc la Bruxelles și vreau să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit. Avem aici o dezbatere foarte importantă pentru statele noastre, pentru Uniunea Europeană și, bineînțeles, pentru guvernanța la nivel global. Există o dimensiune a comunității portugheze care nu poate fi neglijată. Cred că reprezentanții Parlamentului portughez doresc să spună că Portugalia are un mesaj important de dat. Și mesajul este că nu se pot îndeplini aceste obiective. Domnul Cara, spuneați că trebuie să învățăm de pe urma crizei. Iată, am avut uh, intervenția Troicii și de pe urma acestei avem multe de învățat. Parlamentul European tocmai a intervenit pentru a evita anumite greșeli și s-a ajuns la un memorandum de înțelegere care ne-a ajutat în ultimii ani. Însă, din păcate, s-au subestimat uh, datele și în domeniul sănătății, pe care îl cunosc foarte bine pentru că sunt medic, există o singură îngrijorare și anume aceea de a avea grijă de aspectele economice și financiare, lăsând deoparte total rezultatele obținute și consecințele asupra sănătății. S-au dorit uh, tot felul de reforme, însă, din păcate, aceste reforme nu ne-au permis să avem rezultate durabile. E adevărat că nu trebuie să renunțăm la suveranitatea noastră, dar, pe de altă parte, trebuie să spunem că Portugalia reprezintă o economie care își poate aduce contribuția în mod clar. Nu reprezentăm o economie care nu funcționează sau funcționează prost. Deci uh, trebuie să uh, învățăm din ce s-a întâmplat, trebuie să ne implicăm și noi parlamentarii să vedem ce măsuri s-au luat care au avut uh, consecințe la nivel european sau chiar la nivel global și care ar fi putut fi evitate. Dezbaterea pe care o avem astăzi aici cred că este foarte interesantă. Ar trebui să vedem de ce ne dorim un rol mai activ la nivelul organizațiilor internaționale. Ceea ce este important de știut este că deputații, de exemplu, sunt cei care adoptă planele de dezvoltare naționale și uh, Acestea au consecințe la nivelul negocierilor internaționale, așa că ar fi bine să fim și noi implicați în procesul de luare de decizii. Ne dorim să avem un rol mult mai activ și ar trebui să calculăm uh, costurile bugetare ale alegerilor pe care le fac instituțiile noastre. Nu este întotdeauna ușor să acționăm la nivel național, așa că trebuie să fim prezenți și să facem astfel încât uh, programele internaționale să corespundă intereselor cetățenilor noștri, a țărilor de origine. Ar trebui să ne asigurăm că aceste interese sunt respectate și că interesele la nivel global sunt uh, respectate în același timp, ceea ce nu este ușor de făcut. Am lucrat în cadrul Națiunilor Unite, am avut experiență și cu Organizația Mondială a Sănătății și am văzut că deseori felul în care se iau deciziile la nivelul acestor agenții depinde foarte mult de uh, interesele și dorințele uh, marilor donatori și nu neapărat de interesele sau nevoile de care ar trebui să ținem cont, cele științifice sau cele importante pentru cetățeni. Pentru obiectivele de după 2015, într-adevăr, trebuie să evităm greșelile trecutului, așa cum spuneam și mai devreme, și, pe de altă parte, ar trebui să permitem reprezentanților naționali să aibă un rol mai activ în procesul de luare de decizii și în ceea ce privește controlul organizațiilor internaționale. Mulțumesc! Nun darf ich și acum am plăcerea să dau cuvântul fostului comisar european și actual deputat eh, din Ungaria, domnul Laszlo Kovács. Thank you, very much for the floor and first of all I would like to express my uh... Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori în primul rând să felicit sincer Parlamentul European pentru această inițiativă. Aș vrea de asemenea să îl felicit pe Miguel Angel Martinez și pe Otmar Caras pentru remarcile introductive foarte impresionante și nu în ultimul rând vreau să felicit și pe domnul Anders Johnson pentru discursul său foarte instructiv. Dragi colegi, cea mai uh, clară caracteristică a erei noastre este globalizarea. Globalizarea care este un proces obiectiv, fie că ne place sau nu, și care nu poate fi întors din drum și nu poate fi oprit. Provocările precum uh, amenințarea la adresa păcii, securitatea și stabilitatea, um, războaiele, conflictele militare, terorismul uh, sau criza economică și financiară, sărăcia, epidemiile, mai ales în lumea a treia, au devenit din ce în ce mai mult probleme globale. Provocările globale nu pot fi depășite cu siguranță doar de măsuri naționale într-un cadru, na cadru național. Aceste provocări pot fi abordate cu succes numai printr-o guvernanță globală. Sarcina parlamentelor este de aceea legisla legislația, elaborarea legislației, dar parlamentele sunt în același timp și o parte a sistemului de control și echilibrare, pentru că parlamentul de obicei controlează executivul. Parlamentele sunt și instrumente importante de democrație, ei reprezintă de populația, reprezintă cetățenii și nevoile acestora, dorințele lor și ambițiile lor. În mod natural, reprezintă de asemenea și tendințele politice diferite, distribuirea responsabilităților și a sarcinilor între guverne și parlamente, relațiile și de cooperare la nivel uh, național ar trebui să fie de asemenea un model pentru organizațiile internaționale și interparlamentare. Parlamentele naționale și organizațiile interparlamentare au jucat un rol foarte important în ultimii ani pentru îmbunătățirea relațiilor internaționale. Consider că guvernele naționale și Organizațiile interguvernamentale ar trebui să încurajeze din ce în ce mai mult acest proces. Uniunea Europeană este o comunitate specifică care se bazează pe valori partajate de toți, democrația, libertatea, demnitatea și uh, pacea. Și sunt convins că motivul pentru care Uniunea Europeană poate să își îndeplinească misiunea se regăsește în structura sa, Consiliu, Parlament și Comisie, care este o structură unică. Această structură complexă de valori permite Uniunii Europene să joace un rol din ce în ce mai important în guvernanța globală. Este vorba de un argument convingător pentru a putea să rezolve toate Uh, colaborările cu instituțiile internaționale, cu Națiunile Unite și așa mai departe. Știu că aceasta este o chestiune care deja se discută de mult, dar trebuie să facem eforturi pentru ca să reușim. O bună guvernanță globală trebuie să respecte mai multe criterii. În primul rând, ar trebui să fie democratică și acesta este un lucru impo- foarte important. Uniunea Europeană și instituțiile sale și în ultimii ani toate instituțiile implicate trebuie să dea un exemplu. Vreau să vă dau uh, câteva exemple pe mai multe puncte. În primul rând, criza dramatică economică și financiară în 2008 și 2009 și uh, continuarea acesteia a fost uh, generată de o lipsă de control democratic pe piețele internaționale financiare răspunsul comunității europene a fost o guvernanță economică globală. Apoi, primăvara arabă, în care regimul autoritar a trebuit să se dea la o parte și au început relații economice cu mai multe state ale Uniunii Europene, Uh, deci aceste regimuri au fost înlăturate brusc și în același timp aceasta ne-a dat o lecție foarte importantă. Stabilitatea politică la suprafață, care este bazată pe uh, putere uh, temporară, este de asemenea temporară, iar Uniunea Europeană și statele membre nu ar trebui să dea prioritate intereselor economice, ci mai degrabă valorilor comune de democrație. Și pe viitor, ne vom confrunta în mai cu alegerile europene. Parlamentul European și parlamentele din statele membre, familiile partidelor politice democratice, trebuie să lanseze o campanie foarte intensă pentru a putea garanta o participare foarte largă la alegeri și pentru a minimiza influența uh, euroscepticilor și a forțelor antieuropene care sunt întotdeauna împotriva democrației. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Covaci, următorul vorbitor este domnul Igor Spimenovs din Letonia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la invitația pe care am primit-o în, înaintea acestei conferințe, care de fapt conținea esența declarațiilor pe care trebuie să le facem aici astăzi. Guvernanța globală nu trebuie să rămână numai uh, în mâna diplomaților și a guvernatorilor, ci trebuie să fie gestionată și de către cei care sunt aleși de cetățeni. Parlamentii trebuie să, parlamentele trebuie să joace un rol mai important în această uh, structură. Aceasta este semnată de domnul Martinez, această scrisoare. Ceea ce cred eu este că înainte să îmbunătățim influența internațională a parlamentelor, capacitatea națională a parlamentelor naționale trebuie să fie și ea sporită. Dacă parlamentele naționale joacă un rol uh, de frate mai mic al guvernului, poate un astfel de parlament să devină un actor important uh, pe scena internațională, o participare activă a Parlamentului în uh, deciziile internaționale ar fi absolut de dorit și o participare mai amplă la mai multe subiecte. Uniunea Europeană poate să contribuie la îmbunătățirea rolului parlamentelor naționale impunând cerințe mai, uh, mai stricte de influență din partea parlamentelor la nivelul guvernelor și aceasta mai ales pe chestiuni care țin de Uniunea Europeană. Între timp, parlamentele naționale însă rămân într-un fel în paranteză atunci când e vorba de luarea de decizii cheie sau de decizii foarte importante pentru destinul națiunii respective din Uniunea Europeană. Și pot să vă dau un exemplu în acest sens În uh, începutul procesului de aderare al Letoniei la zona euro, care s-a întâmplat la începutul anului 2014. Anul trecut, de exemplu, în primăvara anului 2013, numai o treime din populație era pentru introducerea euroului ca monedă în Letonia. Însă la sfârșitul lui decembrie aproape 50% din populație dorea această schimbare, dar nimeni nu avea cifra exactă. Cu toate acestea nu a existat niciun instrument în legislația letonă pentru a cere din partea Parlamentului un fel de testare sau sondaj pentru a vedea dacă cu adevărat toată lumea uh, dorește să introducă euroul ca monedă în locul monedei naționale. Numai guvernul însă a fost responsabil de această decizie. Știu că oponenții mei mi-ar putea răspunde că la începutul anului trecut Parlamentul a putut influența această decizie, dar eu cred că decizia cheie care s-a luat, s-a luat numai de guverne. Așadar, vreau să vă întreb, care este influența Parlamentului Național pe care o putem anticipa dacă vorbim despre participarea acestui Parlament la chestiunile naționale? Poate că parla parlamentarii ar putea să fie implicați în luarea deciziilor, să participe la adunări și să poată să schimbe ceva, așa cum scrie în această invitație. Eu cred că ceea ce este necesar este să avem educare uh, în ceea ce privește rolul parlamentelor naționale înainte și o educare a parlamentelor înainte să-i invităm să participe la deciziile care se iau la nivel național. Eu cred, deci, că argumentul meu uh, va părea poate unor colegi din această sală prea conservator, dar eu cred că participarea la nivel național este în primul rând responsabilitatea pentru luarea deciziilor și deciziile nu se pot lua până la urmă decât la nivel național, dar Uniunea Europeană poate să contribuie la implicarea parlamentelor naționale în, în foarte multe alte decizii. Äh, Mulțumesc pentru această contribuție. Domnul José Magales are cuvântul. Din Portugalia. O, o delegație foarte puternică din Portugalia. Mulțumim. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să subliniez că domnul Johnson a vorbit despre provocările cu care ne confruntăm acum. Aș vrea să le subliniez și eu, pentru că suntem din ce în ce mai puternici în colaborare, pentru că este mai simplu acum în era digitală, dar, așa cum spunea și dumnealui, nu creăm rețele între parlamentari. Uh, putem să folosim internetul cât de bine vrem și putem să îl folosim sigur și privat, ceea ce se întâmplă și aceasta a schimbat foarte mult uh, lumea de mai mulți ani, dar în contactele acestea simple nu se folosește destul de bine internetul în ceea ce privește rețelele care s-ar putea crea. Avem și newsletter-urile Global Action și așa mai departe, dar eu nu înțeleg de ce informații din alte țări nu pot să ne parvină mai bine, mai ușor. Nu aceasta nu înseamnă că avem un monumental shift, cum ați spus dumneavoastră, o schimbare monumentală. Vreau să vă spun ceea ce, de fapt, vreau să ilustrez aici. O așa numitul monumental shift, această schimbare foarte mare, revine din globalizare, pur și simplu, și din, de exemplu, din provocările la nivelul mediului. Globalizarea s-a accelerat la începutul secolului 21. Lumea merge mai repede și acum uh, suntem foarte conștienți de tot ceea ce aduce cu sine. Însă nu am avansat atât de bine cum am fi dorit să o facem și cum, precum au făcut-o piețele, de exemplu. Piețele financiare au avansat exponențial și aceasta a dus la o spirală foarte periculoasă, așa cum s-a mai spus aici. Aceasta înseamnă, deci, că suveranitatea a fost uh, păgubită, ceea ce este foarte păcat și este grotesc, aș spune chiar, vreau să subliniez acest cuvânt, nu este credibil ceea ce se întâmplă în momentul de față. Adică, după cum spuneam, avem o Europa a piețelor financiare. Nu mai este o Europa credibilă aceasta, este grotescă. Și e vorba și de o luptă pe care o duc miniștrii noștri care se, se pun de acord uh, între ei și după aceea se pune în aplicare târziu decizia. Criminalitatea organizată folosește Croația, Spania, Portugalia sau alte locații pentru a putea să realimenteze puterile pentru traficul de persoane, pentru uh, traficul de arme, de droguri și pentru corupție. Și statele membre sunt apoi uh, expuse corupției. Comisia Europeană știe foarte multe, dar nu face prea multe în același timp pentru a combate. Și cetățenii nu sunt proști. Cetățenii văd ce se întâmplă. Știu că Comisia nu face nimic și că nu se respectă principiile, că se încalcă tratatele. Domnul Johnson ne întreba dacă suntem cu toții într-adevăr în aceeași barcă. Aceasta este o întrebare foarte importantă. Și, după cum spuneam, poate că suntem în aceeași barcă, dar trebuie să vedem cine este la clasa 1, cine e la clasa 2 și cine e în spate sau cine a căzut din barcă sau cine a rămas uh, pe țărm. Dacă nu cumva cei din nord, sud, vest, est nu stau în același, pe aceleași băncuțe. Cine e înăuntru, cine a rămas pe țărm, după cum ziceam. Cine se confruntă cu sărăcie și cu foamete. Să nu uităm noi europenii cum arată lucrurile în lumea globală lumea globală este cea pe care o vedem pe Facebook, de exemplu. Au existat morți în Siria, de exemplu, mii de morți din cauza unui dictator, de asemenea victime în Corea de Nord, crime împotriva umanității care au fost de asemenea acuzate și reprobate de către ONU, dar activitatea parlamentară trebuie să contribuie la aceste eforturi și cetățenii își doresc aceasta. Foarte mulți uh, cetățeni nu cunosc regulile europene, ei nu cunosc tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona, structura sa actuală este pe trei părți, foarte dificil de explicat însă și, și deputații atunci când sunt uh, întrebați despre tratatul de la Lisabona nu știu ce să explice, de fapt. Europa nu trebuie să aducă numai retorică, trebuie să aducă și fapte, adică fonduri, măsuri, prezență la fața locului, tot felul de măsuri concrete. Trebuie să se, înțeleagă, să se încerce tot. Deci este foarte important să se vadă fapte. Faptele se pot uh, pune în aplicare cu siguranță dacă se dorește. Nu ar trebui să ne mai petrecem timpul omorându-ne unii pe alții. După cum spuneam, toate războaiele violente au dispărut din Europa, dar totuși suntem în continuare împărțiți în uh, războiul pentru săr- împotriva sărăciei, împotriva discriminării și altele, și în dictatura piețelor și a concernelor multinaționale. La un moment dat, după cum spuneam, se mai spune și că trebuie să evităm uh, impozitele. Acum se vorbește despre impozite, dar uh, regulile arată că Amazonul are 2,5 milioane de cifră de afaceri în Marea Britanie, adică are 8 uh, depozite, dar în același timp uh, nu se pot uh, taxa impozite pe aceste sume pentru că oficiile sunt la, birourile sunt în Luxemburg. Deci dacă ne uităm la alte întreprinderi, Google sau alții, vedem cum folosesc cu multă inteligență libertatea uh, de eliberarea de taxe și faptul că știu să folosească legea foarte bine. Însă, în același timp, în Portugalia vine lumea să ne spună că trebuie să avem costuri stabile, că trebuie să îmbunătățim uh, austeritatea fiscală, trebuie să schimbăm uh, uh, sistemul. Nu știu cum vreți să accepte cetățenii așa ceva. Iar deputații luptă împotriva acestor realități și dacă nu fac acest lucru, atunci li se spune că nu-și îndeplinesc sarcinile și pierd orice importanță. Și parlamentele își pierd orice importanță în era globalizării. Europa este văzută ca un jucător global, un actor global și trebuie să rămână un actor global. Dar haideți să acționăm. Ce să facem? Doar să rămânem fără să acționăm? Nu este bine să facem ceea ce facem acum. Noi nu acționăm în momentul de față. De exemplu, am avut foarte multe inundații, am avut, nu, mă scuzați, am avut uh, un flux de migranți în Turcia, din Africa de Nord și așa mai departe. Reacția noastră a fost că am pus mâinile în șold și am așteptat 8 luni pentru ca să se găsească o soluție. Până când noul comisar a, sau un nou guvern a reușit să acționeze. Până un guvern. Și după aceea, ce am văzut? Că imigranții uh, sunt uh, primiți uh, în Ceuta și Melia cu gloanțe de cauciuc, deci nu ne putem plânge că cetățenii consideră că suntem irresponsabili. Așa că singura soluție mai este să-l auzim pe Papa Francis care ne spune să nu renunțăm la spiritul umanist pe care îl avem. Într-adevăr, e lamentabil faptul că președintele Comisiei a spus așa ceva și că a fost tocmai Papa cel care a trebuit să ne reamintească un lucru atât de esențial cum ar fi libertatea de circulație. Pentru că noi vrem să fim europeni și ne doream să fim europeni tocmai din această cauză, pentru că altfel ne aflam foarte bine unde ne aflam și știam să ne guvernăm așa cum trebuie. Deci am cedat din suveranitatea noastră pentru a avea ceva la schimb. Ce anume? O, o poveste mai echilibrată și uh, mai mare fraternitate între noi. Mulțumesc! Danke für den Mulțumim foarte mult pentru această contribuție emoțională. Urmează domnul Linas Balsis din Lituania. Thank you, Mr. Chairman. Uh, indeed, it's a... Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, avem o dezbatere foarte interesantă astăzi și vă mulțumesc pentru că ați organizat-o. Domnule președinte, cu cât lumea este mai globalizată, cu atât avem nevoie de un răspuns la nivel mai național. Câteodată asta este senzația pe care o avem un răspuns care câteodată vine în mod uh, haotic, uh, mișcări uh, sociale, faliment bancar și așa mai departe, dar alte ori se face într-un mod organizat pentru a răspunde în fața acestei presiuni globale. Și tocmai în acest context aș vrea să subliniez importanța deosebită a întăririi rolului parlamentelor naționale prin cooperare și nu confruntare. Uniunea Europeană ne dă un exemplu excelent în ceea ce privește bunele practici și cred că aceste bune practici trebuie să le împărtășim cu restul lumii. E vorba de COSAC. Este una din formatele cele mai bune și reușite de cooperare interparlamentară. Iată, am uh, avut 15 um, ani de cooperare și acum uh, ultimele au fost sub președinția lituaniană. Deci cred că în această dezbatere în legătură cu legitimitatea democratică, la cea de-a 15-a întâlnire a COSAC s-a vorbit despre întărirea rolului Uniunii Europene și să nu uităm că avem și tratatul de la Lisabona, care ne oferă instrumentele necesare pentru a o face. Un alt element important avem nevoie de instrumente eficiente la nivelul parlamentelor naționale și avem nevoie de un dialog între Parlamentul European și Parlamentele naționale și acest lucru a funcționat bine până acum. O mai eficientă cooperare la nivel interparlamentar și noi obiective. Iată, și aici avem un exemplu foarte bun, și anume Forumul Femeilor, din cadrul COSAC, care a fost uh, înființat la Vilnius recent Iată un exemplu că putem da dovadă de flexibilitate, putem fi model și putem, putem utiliza formatele disponibile la nivelul interparlamentar și sper într-adevăr ca pe viitor COSAC să își demonstreze cu adevărat valoarea. Dacă vorbim de o mai mare participare la nivel internațional, aceasta trebuie să se facă prin implicarea parlamentelor naționale și a Parlamentului European. Și aici am o idee, dragi prieteni, pe care aș vrea să vă, fac, să vă prezint Este vorba de înființarea unei adunări, unei, unei adunări parlamentare pentru parteneriat estic. Acest lucru este mai greu din cauza situației politice din anumite țări din această regiune. De asemenea, parlamentele naționale doresc să se implice într-o astfel de cooperare și mai avem și Parlamentul European care să contribuie. După summitul parteneriatului estic de la Vilnius, mi-am dat seama că, într-adevăr, e nevoie de așa ceva și că ar putea reprezenta o soluție bună pentru noi. Poate uh, că este un plan prea ambițios la început și ne-am putea gândi mai degrabă la o revitalizare a cooperărilor existente, de exemplu adunarea parlamentară lituaniană-poloneză care există deja și la aceasta să adăugăm Parlamentul European. Cred că aceasta ar putea întări nivelul organizatoric interparlamentar pe care îl avem. Și cred că asta trebuie să facem, să ne pronunțăm la nivel internațional și să acționăm la nivel regional. Un al treilea comentariu pe care aș vrea să-l fac astăzi aici. E nevoie de întărirea organizațiilor interparlamentare care să se bazeze pe obiective comune. Și aici avem Globe International și Globe Europe și pot să vă spun cu mândrie că sunt membru al acestor organizații și sunt chiar președintele celei de-a doua. Și uh, pot să vă dau un exemplu. Globe International a revizuit uh, legislația în domeniul mediului în 66 de state la nivel global. Deci, iată, cum țări diferite cu ideologii diferite pot lucra împreună pentru a atinge obiective comune, cum ar fi cele referitoare la schimbarea climatică. Ar putea exista și alte formate care să se bazeze pe interese comune și nu neapărat pe afilierea politică. Iată elemente esențiale pentru a răspunde cu acțiuni naționale uh, la procesul de globalizare și aceasta într-un mod pașnic și organizat. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum ultimii doi vorbitori, domnul Carmelo Arvela și domnul Gil Lazaro, domnul Carmelo Arvela. Grazie Mr. Chairman, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru organizarea acestei întâlniri. Aș vrea să-i mulțumesc și domnului Johansson pentru prezentarea bună pe care a făcut-o. Cred că dezbaterile de astăzi ne pot ajuta pentru a vedea felul în care lucrăm și care se sfășoară din ce în ce mai mult pe mai multe niveluri. La nivel național, în calitate uh, de parlamente naționale și de asemenea la nivelul guvernamental în forurile internaționale și la nivel continental. Am putea să ne punem și următoarea întrebare. Cine conduce, cine deține leadership-ul și cine ia decizii? Pentru că guvernele sunt uh, cele care iau decizii sau parlamentele naționale sau organizațiile internaționale? Sau există alte forțe de natură economică mai degrabă care iau aceste decizii. Eu cred că toate aceste elemente ne pot ajuta pentru a vedea cât de important este să îmbunătățim cooperarea și uh, cum trebuie să se unească forțele tuturor acestor uh, organe. Un alt comentariu pe care doream să-l fac. Este adevărat, trăim într-o lume globalizată și globalizarea ne afectează pe noi toți. Cu toate acestea, este de asemenea adevărat că deciziile luate la nivel intern, deciziile naționale, au un impact direct la nivel global. Am să vă dau și un exemplu în acest sens. Un exemplu pe care l-a menționat uh, colegul Covaci atunci când a vorbit despre primăvara arabă. Primăvara arabă a început uh, cu inițiative individuale în aceste țări, pentru că cetățenii încercau să lupte împotriva status quo-ului existent și comunitatea internațională a fost cea care a dat un nou avânt acestei mișcări. Cred că ar trebui să ținem cont de faptul că deciziile naționale au consecințe la nivel global. De asemenea, trebuie să fim de acord cu un lucru. Politica se face pentru cetățeni. Trebuie să fim relevanți pentru ei, să-i facem pe cetățeni să înțeleagă importanța muncii noastre și aceasta ar trebui să fie o politică pentru cetățeni. Iată un lucru pe care ei pot, pot să-l înțeleagă. Și v-aș da și un exemplu aici. Noi, în calitate de state membre ale Uniunii Europene, avem un obiectiv, și anume acela de a reduce nivelul de sărăcie în fiecare stat membru. Însă există și alte obiective, și anume cele de natură financiară care trebuie atins. Totuși, cele două obiective uh, merg în paralel. Câteodată pentru a reduce sărăcia înseamnă să introduci ajutoare sociale și asta duce la creșterea cheltuielilor la nivel guvernamental. Însă pentru a-ți atinge și obiectivele de natură financiară trebuie să reduci cheltuielile bugetare. Și de multe ori acest lucru se face în special recurgând la aspectele sociale, așa că vedem deseori cum deciziile luate la nivel european duc la acest conflict între uh, Uh, obiectivele de natură diferite pe care le avem. De aceea trebuie făcută o dezbatere la nivel intern în statele membre pentru a vedea felul în care guvernele naționale, statele membre pot lucra împreună. Guvernele naționale și parlamentele naționale ar trebui să aibă un rol diferit, pentru că parlamentele naționale nu pot prelua rolul guvernului și nici invers. E clar însă că trebuie să avem o poziție comună. Domnul Johansen a pus o întrebare esențială și anume dacă ar trebui sau nu să avem uh, foruri internaționale diferite. Cred că avem nevoie de cooperare. Câteodată participăm la întâlniri internaționale unde aceste foruri multilaterale și internaționale nu pot comunica între ele. Există multe astfel de organe, de organisme, UIP sau altele, dar de cele mai multe ori poziția lor nu este neapărat ascultată de către ceilalți actori multilaterali sau internaționali. De aceea este atât de important pentru a ne menține rolul important să avem o mai mare cooperare la nivel național și internațional în toate aspectele. Vă mulțumesc! señor presidente felicitar muy Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit Parlamentul European. Vreau să vă felicit pentru organizarea acestei întâlniri, pentru că am putut să ne întâlnim cu domnul Johansen, secretarul general al UIP. Am avut multe experiențe comune în ultimii ani și aș vrea să vă spun că după ce am ascultat pozițiile atât de interesante ale colegilor mei, din punctul meu de vedere există patru chestiuni fundamentale, chestiuni nucleare, să le spunem, care trebuie dezbătute și la care trebuie să lucrăm în continuare. În primul rând, trebuie să găsim soluții în ceea ce privește uh, numărul excesiv al organismelor supranaționale, fapt ce face ca lucrările acestora să nu fie neapărat eficient din punctul de vedere al cetățenilor. În al doilea rând, trebuie să găsim soluții la lipsa de coordonare a lucrărilor între adunările parlamentare multinaționale și parlamentele naționale, pentru că nu există o agendă comună și asta duce, bineînțeles, la disfuncționalități. Al treilea element, trebuie să găsim soluții față de reticențele și neîncrederea parlamentelor naționale față de rolul adunărilor parlamentare multinaționale dacă am recunoaște acest lucru, am merge deja pe drumul cel bun către găsirea soluției necesare. În al patrulea rând, ar trebui să facem un fel de efort pedagogic la nivelul publicului larg, pentru că aceștia nu cunosc prea bine diplomația parlamentară și eficiența sa pentru a duce la o adevărată îmbunătățire a cooperării între state, pentru îmbunătățirea democrației, a progresului și a libertății în lume. Iată cele patru elemente de bază și după ce am ascultat pe colegii mei la această întâlnire atât de interesantă și după ce am ascultat uh, intervenția excelentă a prietenului meu, Johnson. Și am să închei aici, domnule președinte, dar aș vrea să fac un ultim comentariu pe care nu pot să-l las deoparte, pentru că dacă aș neglija acest aspect ar însemna, practic, să dau dreptate celui care a făcut această afirmație. Nu vreau să fiu polemic, dar pot să vă spun că în Ceuta și în Melia există o asistență umanitară foarte mare care se oferă persoanelor care ajung acolo. În al doilea rând, Guardia Civil din Spania timp de ani de zile a salvat mii de vieți omenești în apele din strâmtoarea uh, Gibraltar. Și, în al treilea rând, pentru a nu mai face demagogie aici, Ceuta și Melia nu este doar de competența Spaniei. Este vorba de frontiera sud a Uniunii Europene și n-ar fi rău ca în anumite discursuri să se țină cont și de acest aspect înainte de a face alte afirmații. Vă mulțumesc, domnule președinte. Gracias. Gracias. Domnule Johnson, aveți cuvântul. Sper să, că nu vă așteptați să răspund la toate uh, întrebările puse, pentru că asta îmi depășește uh, puterile dar cel puțin jumătate din uh, timpul afectat acestei dezbateri a fost afectat uh, de fapt răspunderii și competențelor parlamentelor naționale. Am convingerea fermă că parlamentele naționale au posibilitatea să supravegheze și mai mult și să influențeze și mai concret activitatea organizațiilor internaționale și cursul negocierilor internaționale. Am fost ieri la București și am avut o discuție cu președintele Parlamentului și președintele Comisiei de Afaceri Externe din Parlament. Și am vorbit despre modul în care Parlamentul Național, Parlamentul Român, încearcă să uh, își um, articuleze influența în negocieri internaționale. În ultimii ani a existat o negocieri între Parlament și Guvern și în prezent cele două puteri executivă și legislatoare au convenit asupra unui regulament să se consulte înainte ca la nivel internațional executivul să se lanseze în negocieri Parlamentul eh, de fiecare dată trebuie să ofere un mandat de negociere parlament, eh, executivului, guvernului. Și eu cred că acesta este un mod foarte eh, fericit în, prin care Parlamentul se asigură că controlează că determină poziția pe care până la urmă o adoptă un guvern într-o negociere multilaterală și aș sugera ca și alte parlamente să facă uz de această posibilitate, de, să aplice acest model dacă nu o fac deja. Și aș mai spune ceva. Ă, n-am spus-o explicit, ci mai degrabă am considerat că există în, în mod imp- explicit că există uh, foarte multe, poate prea multe uh, inițiative interparlamentare și că între ele există foarte multe suprapuneri. Problema este că e foarte greu să oprești o astfel de uh, inițiativă odată ce ai lansată și avem experiența în special în Europa a acestor uh, suprapuneri. În Europa uh, Occidentală știți cât de dificil a fost să, uh, să ajustăm adunarea parlamentară vest-europeană la realitățile prezentului. Deci trebuie să vedem dacă într-adevăr unele adunări parlamentare sunt necesare, să justifică în continuare sau nu. Și apoi mai rămâne și problema unei mai bune coordonări între organizațiile existente. La nivelul UIP am început uh, acum 2 ani să oferim în adunările noastre uh, parlamentare prilejul ca adunările parlamentare, organizațiile membre să, uh, să se poată prezenta, să se poată, să poată dezbate în comun lucrurile, să se cunoască reciproc, astfel încât să începem măcar să exploatăm uh, sinergiile care cu siguranță există și să începem să uh, eliminăm suprapunerile de competențe care există în prezent. Mulți dintre dumneavoastră s-au referit și la criza financiară și la faptul că există mulți actori mult mai puternici decât uh, guvernele naționale. Sistemul bancar, organizațiile financiare multinaționale. Uh, etc. Și noi am constatat același lucru la nivel parlamentar, când UIP eh, se prezintă în fața Națiunilor Unite și încearcă să negocieze un rol de participare a parlamentarilor la procesele decizionale eh, ONU, această, acest proces eh, poate fi, poate fi extrapolat și la nivelul proceselor decizionale din OMC. A, fost necesar de mulți ani până să putem pune piciorul în prag la OMC. Însă, deocamdată, încă nu avem un picior în pragul uh, Băncii Mondiale și femei, cu toate că Banca Mondială are o rețea parlamentară proprie. Această rețea este o rețea proprie Băncii Mondiale și nu este o inițiativă parlamentară uh, de sine stătătoare care să responsabilizeze Banca Mondială. Și vă mai dau cu titlu ilustrativ încă exemplul următoarei anecdote. Banca Mondială, acum câțiva ani, a întreprins un studiu cu privire la rolul pe care parlamentele naționale le au în uh, procesul de acordare a unor uh, granturi și împrumuturi de ale băncii mondiale. Și a investigat și modul în care eventual unele parlamente intercalează un, un scrutin suplimentar în acordarea creditelor. Studiul a găsit că, în mare majoritate, parlamentele naționale nu sunt implicate în acordarea de credite de către Banca Mondială. Noi, noi am răspuns la acest studiu spunând că, bazându-ne pe bunele practici din anumite țări, ar trebui ca și structurile parlamentare să fie implicate. La, la același, din acel din acel moment uh, femeiul nu, nu a mai participat uh, la acest studiu și nici nu se mai uh, publică acest studiu. Deci există o atitudine foarte refractară a acestor două instituții vis-a-vis -vis de participarea parlamentară la procesele decizionale? Dar părerea mea este că dumneavoastră, personal, puteți face mai mult în relație cu aceste instituții. Am fost surprins acum ceva ani să constat că Parlamentul francez, de pildă, Până în 2000 nu a avut nici o dezbatere parlamentară cu privire la contribuțiile Franței la Banca Mondială și Franța este un contributor major. Dar niciodată Parlamentul francez nu a examinat contribuția Franței la Banca Mondială. Din 2000 s-a schimbat această politică, ceea ce mie îmi sugerează că Parlamentul European și Parlamentele Naționale pot face mult mai mult decât se face azi și mult mai sistematic. Și nu v-aș recomanda decât să eh, mergeți înainte pe această cale. Și pentru că sunt reprezentant eh, al UIP aici în mijlocul dumneavoastră, vreau să vă spun că mi-a plăcut enorm de mult în toți acești ani să cooperez cu Parlamentul European din păcate, un microfon pornit în sală deranjează interpretarea. Și uh, mă bucur foarte, foarte mult că am putut coopera foarte bine. Eu cred că UIP are nevoie de Parlamentul European în activitatea sa și așa cum și Parlamentul European cred și sper că ar putea beneficia de pe urma unei cooperări mai strânse cu UIP. Nu văd de ce, domnule președinte, ar trebui să ne oprim la frontierele statelor sau frontierele UE în cooperarea interparlamentară. Mulțumesc. Președintele. Doamne și domnilor, nu știu cum simțiți dumneavoastră, dar impresia mea este și am sentimentul că ne aflăm la capătul unei discuții extrem de fructuoase, eh, cu multe surse de inspirație pentru noi toți. Încă de la început am, ni s-a oferit o analiză. Din păcate este un microfon pornit în sală, vorbitorul de limbă spaniolă care nu și-a stins microfonul, e rugat să-l stingă am avut uh, mai întâi o analiză care uh, ne-a oferit uh, multora dintre noi noi idei și cred că unii dintre dumneavoastră chiar și-au luat notițe, pentru că contribuțiile au fost atât de valoroase și atât de constructive, încât putem spune că suntem foarte bine pregătiți pentru cele două sesiuni de comunicare pe care le-am prevăzut pe pentru după amiaza aceasta. Vreau să vă mulțumesc așadar pentru toate contribuțiile din această dimineață. Mai am și câteva observații în plus. Lucrurile pe care le-am discutat aici, pe care le-am solicitat unii din partea altora, vizează în mai toate cazurile dreptul național. Și trebuie fiecare la noi acasă să începem să corectăm situația. Dacă dacă colegul din Letonia a deplâns lipsa de participare la procesul decizional care a rezultat în aderarea la țării sale la zona euro, atunci nu pot să vă spun decât că Uh, nu putem interveni în acest proces, în aceste mecanisme decizionale, așa cum nu putem interveni nici în decizia unei țări de a se alătura familiei europene sau nu. Sau de a se desprinde de Uniunea Europeană. În al doilea rând, în multe cazuri am uh, deplâns o, domin, uh, o putere, o dominație a a Consiliului European și o, o lipsă de competență a Parlamentului. Numai că controlul legislativ al, asupra guvernelor care participă în Consiliu se află tot la parlamentele naționale. Deci parlamentele naționale au răspunderea de a-și controla guvernele care participă la procesul legislator european. Fie că vorbim despre drept comunitar sau despre acorduri interguvernamentale. Parlamentul European este colegiuitor și controlor al Comisiei. Și, dar Parlamentul European nu este un controlor al parlamentelor naționale care sunt legiuitor și controlor al guvernelor naționale. Unii dintre dumneavoastră ați vorbit despre aspecte fiscale, despre mecanisme de control fiscal. Aveți dreptate, dar și politicile fiscale sunt uh, în competența statelor membre. Și știți ce dificultăți avem la nivel european să creăm un cadru de reglementare legislativ pentru uh, domeniul fiscal sau cât de mult ne luptăm pentru combaterea așa numitor paradisuri fiscale. Numai că aspectele fila, fi, uh, fiscale trebuie europenizate, armonizate prin intermediul parlamentelor naționale. Și tot prin parlamentele naționale trebuie globalizate. guvernele sunt cele care spun în fața parlamentelor și nu parlamentele au obligații în fața guvernelor. Cel puțin în opinia mea. Din partea unui participant din Portugalia am auzit că în ce privește memorandumul de înțelegere pentru combaterea crizei, Parlamentul European n-a, eh, n-a reușit să evite eh, greșeli dar nici n-am comis greșeli pentru că nu am fost prezenți, trebuie să vă spun. În cadrul gestionării crizei, am avut la dispoziție prea puține mecanisme europene. Și Trebuie să recunoaștem acest lucru. Am avut o mare problemă. Am avut o mare problemă pentru că de la introducerea monedei unice, tot ceea ce ține de moneda unică a fost un, a fost o a a, norma de lege consacrată prin tratatul de la Maastricht, care înseamnă că nu există un achit comunitar unic. Da? Deci până la înfătuirea celei de-a treia etape a, a, a zonei euro, nu putem nu putem uh, să avem o soluție uh, comună, dar soluție comună pentru zona euro nu putem avea decât 20 de ani după semnarea tratatului, tratatului de la Maastricht. În același timp, tot mulțumită crizei, am reușit în 2012 să inaugurăm un mecanism de supraveghere bancară la nivel european, proiect care eșuase în 2010 la Consiliu. În 2004, noi, Parlamentul European și Comisia Europeană, am solicitat verificarea statisticilor statelor membre. Această solicitare a ieșuat în fața ministrilor finanțelor din statele membre. În 2010 însă a existat voința politică ca împreună să eh, solicităm și să adoptăm această verificare a statisticilor naționale. Acum, în contextul Uniunii Europene Bancare, vorbim despre despre uh, consecințe ale introducerii monedei unice pe care ar fi trebuit să le discutăm acum 20 de ani. Ce vreau să spun cu toate acestea? Am rugămintea ca să demonstrăm voință politică și disponibilitate la acțiune politică. Și asta să o facem în mod public. Pentru că așa putem arăta guvernelor că suntem în măsură să ne responsabilizăm. Și trebuie să facem asta acum, nu în ceasul al 13-lea, mai degrabă în ceasul al 11-lea, dacă se poate. Pentru că numai așa ne putem salva fața și numai așa putem să ne păstrăm credibilitatea. Cineva a formulat foarte potrivit. Dorim o parlamentare parlamentizare, în ghilimele, al globalizării, fără o limitare a competențelor naționale. Deci fără o renunțare la suveranitatea națională. No, mă întreb eu cum să facem noi una ca asta. Pentru că, practic, uh, nu cred că mai putem vorbi despre suveranitate cât vreme uh, o cedăm. Numai că atunci când tehnica, piețele financiare, uh, banii ne domină. Oricum nu mai avem suveranitate națională și nici nu avem unde să o mai reclamăm. Eu cred că mai bine e să partajăm suveranitatea și să o exercităm împreună decât să o pierdem cu desăvârșire și să devenim dependenți de alții. Și în acest uh, eșafod uh, național, uh, european, multinațional, global, trebuie să ne implicăm la toate nivelele de decizie. Nu trebuie să existe decizie la care să nu participăm. Trebuie să recunoaștem în același timp că vor exista tot mai multe decizii pe care nu le vom putea lua de unii singuri, ci va trebui să le luăm împreună. Și asta este și poate o soluție la problema de încredere pe care o avem în populație. Uneori, uneori vorbim despre competențe naționale și spunem că a, Europa aici nu are uh, treabă. Pe de altă parte, când vorbim despre teme europene și implicare și răspundere europeană, uh, lăsăm impresia acasă, în circumscripțiile noastre, că în plan local oricum nu mai avem ce contribui. Și când vorbim despre guvernanță globală, de multe ori, ca politicieni, transmitem impresia că alții decid acum în numele nostru și că noi nu mai participăm. Trebuie de aceea să dezvoltăm sisteme și mecanisme în care să ne asigurăm că nu se mai ia nicio decizie fără participarea parlamentelor eu personal trag două concluzii din această discuție. De ce nu putem să ca în, în, în reuniunile globale guvernele să participe ca reprezentante ale statelor uh, membre cu o săptămână înainte noi, parlamentarii, să ne coordonăm prin videoconferințe și să stabilim un mandat de negociere pentru guverne. De ce să nu putem cere ca fiecare reprezentanță a unui stat să coopteze în delegațiile lor uh, președinții parlamentelor sau președinții comisiilor uh, competente din uh, parlamentele naționale. Cine ne împiedică să o facem? Să cerem guvernelor ca întotdeauna la negocieri multilaterale să, uh, să coopteze membrii parlamentelor naționale. Adică cine împiedică ca în cazul în care se, se trimite o delegație guvernamentală la ONU, de pildă, în, din această delegație să facă parte și membrii ai Parlamentelor Naționale din comisiile care sunt competente pe fondul discuțiilor. Cine ne împiedică să solicităm uh, Uh, prezența uh, ministrului de resort uh, respectiv în Parlamentul, Europe, în Parlamentul Național pentru a discuta ordinea de zi propusă pentru o negociere internațională. Cine ne împiedică ca acolo unde avem o prezență globală să utilizăm noile medii de, mijloace de comunicare uh, pentru a comunica mai eficient, mai eficace, poate chiar fără a ne deplasa și pentru a ne coordona în cele din urmă mult mai bine. Noi singuri suntem chemați să stabilim ordinea de zi a întâlnirilor uh, G20, a șefilor de state și de guverne din grupul G20. Să discutăm o săptămână înainte uh, ordinea de zi propusă să adoptăm o rezoluție comună și să mandatăm președintele Parlamentului din țara gazdă a întâlnirii G20 să prezinte rezoluția noastră comună. Este un prim pas, să știți pentru că dezbaterea creează opinie publică și opinia publică creează conștiința și conștientizare. Și multe din propunerile pe care le-ați făcut, inclusiv cu, în legătură cu Troica, pot fi rezolvate astfel. Troica este un instrument interguvernamental. A fost un instrument necesar. De ce? Pentru că noi n-am avut alte instrumente la îndemână. Singurul instrument pe care l-am avut uh, uh, Uh, ar fi fost uh, Fondul Monetar Internațional. Dar dacă ar, am fi lăsat doar femeiul să se implice, am fi avut bani mai puțin la dispoziție, uh, perioade de creditare mai reduse și programe mai limitate. Și de aceea a fost nevoie să europenizăm femeiul, numai că n-am avut niciun instrument la îndemână. Acum, însă, trebuie să spunem așa, toate instrumentele trebuie să, devi, să își capete legitimitatea uh, prin participarea parlamentară. Și parlamentele trebuie să se poată impune în aceste programe. Tocmai de aceea uh, uh, pledăm noi, Parlamentul European, pentru crearea unui fond monetar european, care să se bazeze pe acquis comunitar. Poate că și nici așa, unele măsuri nu ar fi fost mai diferite, Eh, n-ar fi fost diferite de cele care s-au întâmplat, dar ar fi fost mult mai transparente, ar fi fost mult mai bine controlate democratic. Deci, nu criticăm toate acele măsuri pe care le-am luat în situații de nevoie, ci trebuie doar să învățăm, să tragem învățăminte, consecințe de pe urma lucrurilor întâmplate. Și multe reacții la criză Uh, nici nu ar putea, nici nu ar fi fost posibile și nici nu vor putea fi posibile fără, uh, fără modificarea tratatelor. Credeți că putem să avem o astfel de modificare a tratatelor care necesită o, o, o, un vot în unanimitate? Suntem oare dispuși să mergem în fața cetățeanului, să-i cerem să, să legitimeze prin votul său un mai puternic control, o, o mai puternică implicare a parlamentelor, o mai puternică uh, uh integrare a pieței interne și a monede, monedei unice? Cum punem în balanță suveranitatea uh, națională față de capacitatea de acțiune europeană. Dacă nu îi cooptăm pe cetățeni, vom avea tot mai puține majorități democratic uh, obținute pentru a face ceea ce este necesar să facem. Și tocmai de aceea este atât de importantă această conferință aici. Nu e vorba de cine ce atribuție are. Dacă noi, parlamentele, nu reușim să acționăm, nu vom fi suficient de transparenți și vom oferi tot mai mari puteri guvernelor, pentru că cineva trebuie să acționeze. Și dacă noi nu, ne acționăm, nu acționăm, atunci ei vor acționa. Și atunci uh, se vor crea tot mai multe organisme de cooperare interguvernamentală care vor submina atât Parlamentul European cât și Parlamentele Naționale și practic vor elimina cetățeanul din procesul decizional. Tocmai de aceea consider că multitudinea de teme care au fost, au fost dezbătute aici este într-adevăr impresionantă. Și nu cred că această conferință trebuie să se încheie azi aici, ci trebuie să discutăm la rând toate temele importante, internetul și democrația parlamentară. Oare se poate transmite parlamentarizarea OMC și asupra femeii? Oare modelul Uniunii Interparlamentare uh, ar put, uh, pentru, pentru o adunare parlamentară a Națiunilor Unite? Trebuie să stabilim lucrurile cât se poate de concret și trebuie să, ca aceste întrebări să se concretizeze în, și mai mult în cele două sesiuni din uh, după amiaza aceasta. Eu oricum vă mulțumesc foarte mult pentru uh, discuția și dezbaterile foarte bune pe care le-am avut, din care am tras multe învățăminte și care ne-au inspirat, sper, pentru după amiaza. Și acum poftă bună tuturor! Yes. We are going for, we are going for lunch together. Mergem împreună la prânz. Vă rog să ne urmați. Mergem, coborăm jos la nivelul 0.